Grăbiți-vă să vă ocupați locul. J'ouvre donc notre séance de... Deschid ședința Comisiei Bugete. Va trebui să vă părăsesc la patru și jumătate Uh, și domnule Sarvama, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să asigurați uh, președinția ședinței după ora 4 și jumătate. Aș vrea să mă asigur că putem uh, considera adoptat proiectul de ordine de zi. Nu am anunțuri ale președintelui de făcut. Și atunci Vă atrag atenția asupra proceselor verbale ale ședințelor anterioare, din martie, aprilie și 11 mai și 29 și 30 mai. Observații pe marginea acestor procese verbale nu sunt observații, le considerăm atunci adoptate în forma în care se prezintă acum. Și acum trecem la principalul punct al zilei, audierea primind, privind instrumentele financiare, subvențiile și alte metode de asigurare a surselor de finanțare pentru a îndeplini obiectivele Uniunii Europene. Cum să alegem instrumentul adecvat? Ni se va explica acest lucru astăzi într-o serie de prezentări ce urmează și care ne vor permite să ne formăm o imagine și să găsim cele mai bune metode de utilizare a acestui instrumentar. Prezentările se vor succeda în ordinea următoare. Începem cu domnul uh, Jorge Nunez Ferrer, de la Centrul pentru uh, Studii Politice Europene. Urmează apoi domnul David Denzespec de la Instituția Publică de Finanțare din Germania, directorul biroului de legătură a acestei instituții în Bruxelles. Va urma apoi prezentarea domnului Anatoly Alonso Pardo, vicedirector general pentru administrarea fondurilor comunitare în Ministerul de Resort din Spania. Apoi o prezentare a doamnei Suzana Hargitai, director la Fondul European de Confinanțare, Inginerie Financiară, la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. După aceea o să avem întrebări-răspunsuri, o dezbatere generală. Doamna Eider Gardia Zabal Rubial va trage concluziile după aceste prezentări și discuții, pentru că dânsa este raportoare pe acest dosar în comisia noastră și apoi uh, observațiile de încheiere ale domnului Sarvama în calitate de președinte de ședință. Îi dau acum cuvântul uh, doamnei Gardia Zabal Rubial, care va face o scurtă prezentare a acestei serii de comunicări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu n-am să mă întind foarte mult pentru că în această dupămasă sigur dorim să auzim ce au de spus oaspeții noștri. încercăm să găsim un răspuns la întrebarea cum să alegem instrumentul potrivit, cum putem folosi acest sistem de instrumente, garanții, subvenții într-o metodă cât mai eficientă. De asemenea, vrem să vedem care este situația actuală în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente financiare și ce putem pregăti mai bine pentru viitorul cadru financiar. Sigur, aceste lucruri nu sunt foarte bine cunoscute, pentru că, în primul rând, nu avem uh, deja rutina utilizărilor, nu avem încă rutina utilizărilor în uh, domeniul public. Nu sunt neapărat noi, dar, de exemplu, când vorbim de bugete, adesea cel mai ușor e să discuți politicile publice care urmează să fie finanțate de la buget. Vedem uh, totuși o, un recurs uh, crescând la aceste instrumente financiare și trebuie să vedem când se justifică acest recurs la instrumente financiare și când nu. Adesea e nevoie de, nevoie de informații suplimentare atunci când trebuie să vedem ce tipuri de finanțare suplimentare ar fi disponibile pentru diverse proiecte. Vorbim aici în principal de politici regionale. Adesea se spune că subvențiile acordate politicilor publice trebuie să fie reduse și e nevoie să se uh, recurgă mai des la instrumentele financiare, pentru că instrumentele financiare sunt un, uh, o metodă mai ieftină de a finanța proiecte publice. Și de asemenea pot genera uh, un plus de venituri încurajând și participarea privată. Consider și eu că există anumite tipuri de politici, anumite proiecte care prin însăși natura lor ar trebui să fie finanțate exclusiv prin granturi și subvenții. Asta e dezbaterea actuală, de altfel. Trebuie să vedem ce instrumente trebuie utilizate în contexte specifice și ce presupune cea mai eficientă utilizare a acestora. În comisia noastră am decis să cerem efectuarea acestui uh, studiu, studiu pe care îl va prezenta uh, domnul dr. Jorge Nunez Ferez, Ferrer, în numele domniei sale și a colegilor de la uh, CEPS, de la instituția dânșilor. Apoi avem și un reprezentant al unei naționale, KFW din Germania și un reprezentant al unui guvern dintr-un stat membru care lucrează direct în administrarea acestor proiecte și finanțarea acestor proiecte și de asemenea avem pe cineva de la BERD ca ultim intervenient. De început vom începe cu acest studiu pe care l-am cerut noi, după care o să vedem ce au de completat și ceilalți oaspeți. Bun, vi s-a explicat despre ce este vorba, ce urmează. Adesea, când avem bani la buget, simțim ispita de a recurge la elemente de inginerie financiară pentru a încerca să răspundem așteptărilor și pentru a îndeplini obiectivele statuate de Uniunea Europeană. Primul intervenient, domnul Jorge Núñez Ferrer. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și că îmi dați posibilitatea de a face această prezentare. Am să vă prezint, în primul rând, logica instrumentelor financiare și elementele pe care le-am analizat noi. Motivațiile oferite de diferite regiuni atunci când au recurs la aceste instrumente. Aș vrea, în același timp, să vă explic natura acestora și motivul pentru care le utilizăm. Nu adevărat uh, când se spune că acestea sunt un fel de substitut pentru granturi și subvenții. În realitate, dacă poți să faci uh, distinția între subvenții și instrumente financiare, ai o paletă mai largă de instrumente la dispoziție. Uh, nu înseamnă că aceste instrumente diferite sunt uh, interșanjabile. Mă întreb dacă uh, prezentarea mea PowerPoint poate fi prezentată pe ecran. Încă o dată, mi-e destul de greu să comentez planșele dacă nu le văd. Ar fi bine dacă am avea și acest uh, material vizual. Iată-le. Aveam o serie de ilustrații care exemplifică anumite lucruri, de aceea le doream, însă înainte de asta, care este rolul instrumentelor financiare? Teoriile abundă, tema este larg dezbătută, dar care este realitatea în termeni practici? Ce fac aceste instrumente financiare și cum se implică Banca Europeană de Investiții? Asta e întrebarea fundamentală, uneori scăpată din vedere. Am să ofer o sinteză extrem de limitată, care prezintă doar informațiile de bază. Să vedeți de asemenea și cazul concret. Am încercat să simplific lucrurile la maximum pentru a reliefa acest rol al instrumentelor financiare într-un context clar prezentat. Am să vă prezint uh, mecanismele europene, împrumuturi, subvenții, garanții. Apoi am să vă explic uh, motivația și un lucru care l-am observat atunci când am uh, analizat aceste ex ante, valori ex ante. Știți că asta se face atunci când se cere finanțare într-o fază preliminară și Banca Europeană de Investiții face acest lucru, se presupune o evaluare ex ante în momentul în care vor să utilizeze anumite instrumente financiare. Apoi câteva recomandări principale. Să discutăm cum le putem utiliza și cum uh, putem uh, trece și în alte domenii. Uh, se tot spune la Parlament, ar trebui să vedem domenii suplimentare de acces. O să discutăm uh, și semnificația unui astfel de demers. Instrumentele financiare nu sunt un paspartu. Nici subvențiile nu pot fi folosite oriunde, nici instrumentele financiare nu pot fi folosite oriunde. Asta depinde de structura lor. Rolul instrumentelor financiare Bugetul european oferă finanțare pentru garanții, împrumuturi și active. Dar care este scopul? Scopul este să finanțeze proiectele finanțabile, cele, sau cele care pot fi făcute finanțabile, acceptabile pentru finanțare, care vizează obiective europene și unde cererea de credit nu este îndeplinită. Pentru că există situații în care proiecte altminteri bune care ar putea într-adevăr să genereze plus valoare nu sunt finanțate. Și pentru aceasta dorim să folosim aceste instrumente. În esență, vrem să scădem uh, deficitul de finanțare pentru astfel de proiecte. Pentru că, adică, sigur, când cererea nu se ridică la înălțime, nu se mai pun problemele în, în aval. Dar noi vorbim aici de proiecte bune, care în mod normal nu ar intra la finanțare, dintr-o serie de motive. Unele nu sunt finanțate din cauza calendarului preconizat, pentru că sunt proiecte pe termen lung. Băncile nu, nu le finanțează pentru că nu vor să mizeze pe o perioadă atât de lungă și probabil nu consideră că nu au garanții suficiente. Altele uh, sunt vizate de regulile Basel 3, pentru că regulile pentru bănci uh, limitează acum creditele pe termen lungi și Banca Europeană de Investiții și o serie de bănci naționale uh, nu mai finanțează astfel de proiecte. Urmează apoi riscul. Există situații în care riscul e înțeles a fi extrem de ridicat Însă e vorba aici de participare când riscul de fapt e minim sau când riscul nu este real. Când ai un proiect extrem de original, te duci la bancă, cei de la bancă nu înțeleg ce vrei să faci. Acolo sunt economiști, se ocupă de finanțe, nu înțeleg uh, inginerie și așa mai departe și îți refuză finanțarea. La Banca Europeană de Investiții acum au tot felul de experți care evaluează astfel de proiecte, dar în general rolul acestor instrumente este garantarea fezabilității unor astfel de proiecte și atunci când BEI pune ștampila că e bun de finanțat uh, și alte instituții de uh, financiare văd că într-adevăr se pot debloca bani. În alte situații este o lipsă de monetizare a bunurilor publice din proiect. pentru că un proiect public poate într-adevăr să-și acopere cheltuielile inițiale, dar generează produse și multe alte produse care nu sunt neapărat asociate cu anumite venituri. Și în astfel de cazuri poate interveni Banca Europeană de Investiții sau băncile naționale pentru a face proiectul noastră mai atrăgător și pentru a atrage un plus de investitori. Despre asta e vorba. Când vă gândiți la un instrument financiar, nu vă complicați viața, gândiți-vă la aceste reguli de bază. Aici vedeți eh, beneficiarii, cu roșu beneficii zero pentru societate, nu le finanțăm, dar există și alte categorii, cu galben, de exemplu, proiecte almitere finanțabile, dar care nu corespund obiectivelor Uniunii Europene. Și atunci ce putem face? Ah, cele albastre sunt puțin mai riscante, deci lucrez cu acest decalaj de piață. E vorba de proiecte bune care nu sunt finanțate dintr-o serie de motive. Însă, în același timp, trebuie evitate acele proiecte care nu corespund obiectivelor europene. Aici intervine Banca Europeană de Investiții, însă se vorbește adesea despre eșecuri, eșecuri de piață. Ce înseamnă acest market failure, eșec de piață? E vorba de cauza unui astfel de decalaj, din motive multiple. Băncile nu pot evalua proiectele pentru că nu, nu știu cum. Motivele sunt uh, extrem de diverse, am văzut multe analize cu tot felul de uh, uh, argumente, însă e important să măsurăm acest decalaj. Nu să-i determinăm cauzele, ci să vedem amploarea. Și e foarte important să nu facem vreo greșeală și să începem să, în loc să compensăm aceste eșecuri de piață, facem corecții pentru greșeli de ordin pe planul politicilor și ar fi eronat să încercăm cu instrumente financiare să rezolvăm o problemă care ține de politică în ansamblu. Bun, înțeleg, există o politică de reglementare pe care evită abuzurile, Banca Europeană de Investiții poate interveni și la măsuri, asta e în regulă. Dar când ai uh, uh, obstacole administrative, degeaba mobilizezi instrumente financiare că nu faci nimica. De aceea este foarte important să se ia în calcul uh, eșecurile de piață și nu uh, problemele ce țin de politici uh, din sector. Cum funcționează acestea? Uh, garanții, capital propriu, Apoi intervine Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții Strategice. Este de asemenea și facilitatea Connecting Europe, instrumente de acest gen. Acestea sunt toate la nivel central. Apoi, sprijin pentru IMM-uri, garanții, capital propriu împrumuturi. Cum se face asta central? prin fondul de investiții strategice, Banca Europeană de Investiții, Fondul de investiții European de Investiții sau prin autoritățile de management. Acestea trebuie să efectueze evaluări exante și dacă nu vor sau dacă nu reușesc, atunci trimit banii mai sus către instrumentele centrale după care se cere la instituțiile de intermediere financiară, băncile care pun în aplicare proiectul respectiv și se ajunge la beneficiari. Și avem alt, altfel de fonduri, o ultimă categorie, fondurile urbane, care provin din fondurile structurale, tot așa garanții, capital împrumuturi, la, spre autoritățile de management, spre uh, holdinguri, care merg apoi către beneficiar. Cam aceasta ar fi structura principalelor trei traiectorii Să nu uităm că Banca Europeană de Investiție uh, nu își primește banii din ceruri. Are sprijinul statelor membre, sprijinită și de la bugetul european, dar creditarea o face prin eliberarea de obligațiuni. Capacitatea lor de a Uh, funcționa așa cum trebuie depinde de calitatea operațiunilor desfășurate și trebuie să uh, adune bani și de pe piețele financiare. De tot spune că Banca Europeană de Investiții e obsedată de ratinguri. Păi are un motiv temeinic să fie obsedată de aceste ratinguri. Cum se constituie instrumentele financiare? pe, pentru perioada 2014-2020 vedem că instrumentele financiare au fost extinse pentru a acoperi toate obiectivele tematice ale autorităților de management, își pot constitui uh, propriile instrumente financiare. Acum, evaluările sunt obligatorii. Am analizat 40 uh, din cele 111 evaluări exante făcute până în 2015. Eh, au fost destul de greu de identificat. Aceste evaluări nu sunt totdeauna disponibile și dacă sunt, nu sunt disponibile integral. Eh, când documentația e completă, depășește 250 de pagini și sunt greu de analizat, de unde, unde, unde mai lipsesc bucățele. Și în plus și impactul concret este neclar. Nu știm în ce măsură evaluarea de impact chiar a afectat decizia autorității de management. Și apoi ultima etapă, intervievarea experților. Și merg puțin înapoi. Dacă se face transferul către instrumentele eh, planificate de la centru, nu se mai face acest eh, ex-ante assessment. Deci dacă ei spun, ok, nu, nu facem noi, ci se lucrează prin eh, Fondul European de Investiții, Eh, și Banca Europeană de Investiții nu se mai impun atunci aceste evaluări exante și atunci mă întreb ce rost mai au dacă oricum poți utiliza evaluarea centrală, de ce mai trebuie să-ți pierzi vremea și cu, și cu aceste chestiuni. Tot în materie de evaluări exante, vedem eșecurile de piață, o listă foarte lungă, de multe ori mă întreb dacă chiar au habar ce scriu acolo, un document uriaș pe care îl includ acolo, dar mă întreb Oare nu există suficientă analiză la nivel central, pentru că sunt acolo analize de la țară la țară și ce rost mai are să, să, să scrie asta când oricum trimis documentația mai, mai, mai în sus unde nu e, nu e utilă? De asemenea, evaluarea uh, uh, plus valorii a variat în calitate, leveraging-ul la fel, lecțiile învățate din trecut, Ce ne-a îngrijorat e că rezultatele așteptate sunt adesea extrem de modeste și spun o să facem 200 de împrumuturi. Important nu, nu e asta, important e la ce vor fi utilizate aceste împrumuturi. Să vezi care e impactul viitor. Deci cel mai adesea nu se lucrează cu obiective concrete. Implicațiile în materie de ajutor de stat, de asemenea, lipsesc Apoi, dispoziții de revizuire, pentru unele, pentru altele nu. Pentru mine însă, dincolo de, de problema acestor, lecturii acestor evaluări, mă întrebam ce rost au. We found, I found the assessment requirements for MAs are Mi se pare că aceste cerințe sunt excesive pentru autoritățile de management, am impresia că ai primit un pachet de reguli și ei produc sute de pagini doar de dragul de a respecta regula respectivă. E absolut excesiv, mai ales dacă ne uităm ce se face la nivel de management central. Se analizează în modul exagerat lucruri puțin importante. Sunt întrebări fundamentale. Există un decalaj pe piață, uh, care e strategia de investiții și așa mai departe, rezultatele. Unii o fac așa cum trebuie, alții nu. Strategia de investiții este esențială, dar mulți dintre consultanții care se ocupă de aceste rapoarte sunt evaluatori, nu sunt experți financiari. Deci nu pot veni cu strategii. Băncile trebuie să se ocupe de strategii. Mi se pare că investiția de strategie sau strategia de investiții este, uh, este slabă și atunci, bineînțeles, rezultatele sunt slabe de asemenea. Asta a fost concluzia mea. Bine, dar una e să-i critici, alta e să-ți dai seama dacă e nevoie de genul acesta de, de evaluări. Am ajuns la concluzia că, da, evaluările sunt uh, necesare, pot fi necesare, uh, dar strategia de investiții este chiar mai importantă de atât, decât atât. Acum trec la concluzii. Avem planificarea centrală și planificarea partajată. Știți prea bine că instrumentele acestea financiare au fost create înainte de apariția EFSI. Deci există acum o serie de repetiții, o serie de decalaje între sectoare, regiuni, etc., etc. Și în multe locuri instrumentele fac exact aceleași lucruri, dar sunt gestionate de altcineva. Se pune întrebarea dacă se poate elimina această lipsă de rațiune la nivelul structurilor. Da, se poate îmbunătăți structura, dar Uh, bineînțeles, uh, eforturile trebuie să fie cât mai coordonate, cât mai bine coordonate cu putință, dar totul trebuie să bazează pe uh, bugetul central. Nu există fonduri sau instrumente de investiții regionale. De ce? Pentru că instrumentele financiare vin cu garanții. Da, e drept, dar garanțiile acestea nu acoperă absolut totul. Garanțiile acoperă un procent de risc. Cu cât mai uh, uh, mici sunt regiunile, cu atât mai mari devin riscurile și tocmai de aceea e mai bine să existe un buget uh, central mare care să opereze mai apoi la nivel regional, la nivel local. Strategia trebuie să fie bună la nivel local, dar garanția nu ar trebui să se rezume la nivelul local. După aceea, e important ca instrumentele să nu intre în competiție unele cu celelalte sau să se suprapună. În următoarea perioadă trebuie să consolidăm instrumentele în structuri raționale. Să sperăm că nu va mai apărea o criză care să facă necesară crearea de noi instrumente. Trebuie să ne concentrăm de asemenea pe obiective Trebuie să ajungem la sau să atingem obiectivele finale. Nu obiectivele intermediare sunt importante. Nu trebuie să ne concentrăm, spre exemplu, pe formarea de personal atâta timp cât la final personalul respectiv nu poate fi folosit în niciun sector. După aceea, toate valorile ex ante, oricine le-ar face, ar trebui să fie, da, publicate într-unul și în același loc, dar în același timp ar trebui să beneficieze de un format standard, pentru că degeaba le avem atâta timp cât uh, ele nu au aceeași structură. Uh, devin ilizibile, prin urmare. Și ajung la final acum se tot vorbește despre risc, uh, despre bei care ar trebui să-și asume riscuri mai mari sau mai, uh, mai mici. Nu aceasta este, nu acesta este obiectivul unei bănci fie ea naționale, fie de investiții, fie europene. Obiectivul băncilor este promovarea de proiecte cu o valoare adăugată mare. Uh, proiecte care să ducă la concretizarea unor obiective europene unele dintre proiecte pot avea riscuri mari, dar nu asta e important. Important e să poată fi finanțate în cazul în care ele sunt rentabile. Deci, uh, BEI trebuie să intervină atunci, în cazul proiectelor de bună calitate, chiar dacă rezultatele vin uh, mai târziu. Dar rezultatele alea trebuie să, să apară. Ce se întâmplă cu riscul? E greu, uh, după cum spuneam, uh, să folosim instrumentele financiare în uh, sectoarele riscante. E nevoie, în cazurile acestea, de un buget mai mare, de, de garanții mai mari. Cum se poate opera riscul acesta în zonele cu risc mare? Uh, ei bine, nu în același fel în care ai gestiona riscul în uh, domeniile care implică riscuri mai mici. Trebuie să stabilești uh, un echilibru între efectul de pârghie și uh, garanție. Cu cât efectul de pârghie este mai mic, cu atât mai mare este nevoia de garanție. Și în același timp, această, acest echilibru trebuie să fie garantat de la bun început. Uh, nu e ușor de obținut uh, rezultatul acesta, uh, dar uh, rezultatul poate fi atins în cazul în care instrumentele sunt adaptate în funcție de nevoi. Atât din partea mea, vă mulțumesc. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru aceste explicații. Deci cum să facem mai mult, cu mai puțin, și cum uh, să răspundem la așteptări atâta timp cât uh, bugetul este limitat. Am văzut că Comisia a lansat EFC, asta pentru că trebuia acoperit uh, decalajul de investiții. Uh, nu puteam să acoperim acest decalaj prin uh, subvenții pentru că nu aveam uh, bani și tocmai de aceea am creat acest instrument folosind uh, bani de la diferitele alte programe, Orizont 2020, CEF, etc. Și pe baza acestui fond nou vroiam să garantăm niște împrumuturi în domenii neacoperite. Mai avem puțin, sau am, ne-am grăbit dar vom avea, prin urmare, mai mult timp la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Mă grăbesc acum să-i dau cuvântul următorului nostru intervenient, domnul David Denzer-Speck. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă raportar, doamnă raportor, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt David Tanzer Speck, sunt uh, directorul local al uh, KFW, o bancă din Germania. Voi vorbi astăzi în numele instituției pe care o reprezint, bineînțeles. Dar, de la bun început, aș vrea să vă spun că în majoritatea statelor membre există câte o bancă de promovare națională, cel puțin o, o bancă de genul acesta, pot fi chiar mai multe bănci. În uh, Germania avem și bănci de promovare la nivel uh, regional. Deci, iată, eu vorbesc în numele KFW, dar vreau de la bun început să vă spun că genul acesta de structuri bancare există în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. De la bun început aș vrea să vă explic puțin uh, perspectiva noastră de furnizor de instrumente financiare. Voi vorbi despre situația din Germania, dar și despre cooperarea cu Uniunea Europeană. În al doilea rând, aș vrea să vă explic uh, de ce Considerăm că, din punct de vedere strategic, este esențială cooperarea cu Parlamentul European, cu Comisia uh, Europeană. De fapt, și partenerii noștri din Franța, Italia și Spania uh, acordă aceeași importanță genului acestuia de colaborare. Okay. Um, I will first talk a little bit about uh, my institution. Își voi vorbi puțin despre instituția pe care o reprezint, după aceea voi explica percepțiunea noastră asupra instrumentelor financiare, voi vorbi despre experiențele noastre și voi uh, veni și cu câteva recomandări care vor uh, um, incita dezbaterile ulterioare. Banca noastră a fost uh, creată după cel de-al doilea război mondial. Obiectivul esențial era acela de a oferi fondurile Marshall. Spre deosebire de alte state din uh, Europa, Germania a folosit aceste fonduri ca și granturi, dar fondurile acestea au fost uh, folosite pentru subvenționarea împrumuturilor și de asta s-a ocupat KFWB. Cred că fondurile Marshall au împlinit de curând uh, vreo 70 de ani. Iată, genul acesta de fonduri am, au fost obiectul uh, împrumuturilor noastre. Și uh, acei bani inițiali s-au tot uh, transformat în noi și noi uh, bani și tocmai de aceea, în momentul de față, Iată, bilanțul nostru afișează un rezultat de 507 milioane de euro, ceea ce traduce cam pe același palier cu Banca Centrală Europeană. Vreau să vă spun că se pot obține efecte importante pe termen lung prin utilizarea acestor instrumente financiare, deci tocmai de aceea recomandăm utilizarea instrumentelor financiare. După aceea, noi oferim uh, o serie de um, sfaturi și recomandări uh, unor uh, alte state și în recomandările noastre uh, spunem din nou și din nou că e nevoie de răbdare. Da, efectele po- pozitive se pot obține, dar în timp. Uh, pentru că timpul acesta este necesar pentru a crea structurile potrivite, pentru a crea instituțiile uh, potrivite. Noi ne ocupăm doar de finanțarea pe termen lung. Noi oferim uh, garanții, capital, împrumuturi, dar atât. Nu avem servicii de plată sau de compensare, noi oferim doar instrumente financiare pe termen lung suntem, uh, ne finanțăm de pe piața de capital, avem o garanție națională și tocmai de aceea și noi ținem la uh, ratingul nostru. Deci pe partea de active, în cazul nostru, găsiți doar finanțarea pe termen lung și pe partea de pasive avem garanțiile naționale. Poate că nu o să înțelegeți prea bine slide-ul acesta, dar el vă arată, de fapt, domeniile în care suntem activi. Pe partea stângă vedeți uh, promovarea la nivel național, 50 de miliarde, cam 50 de miliarde uh, de euro anual. Oferim uh, instrumente financiare la nivel local, iată comunal, Uh, și uh, la nivel de IMM-uri. Și după aceea, în partea dreaptă, vedeți activitățile noastre internaționale. Uh, ne ocupăm și de granturile și împrumuturile de dezvoltare ale Germaniei. Aș vrea să subliniez trei lucruri, de fapt, prin slide-ul acesta. Și anume, dacă vă uitați cu atenție aici, vedeți că finanțăm IMM-urile, inovația, iată, respectăm până la urmă obiectivele europene. Lucrul acesta n-ar trebui să vă surprindă. De ce? Pentru că noi respectăm uh, orientările guvernului nostru și guvernul nostru, știți prea bine, se concentrează pe valoarea adăugată uh, europeană. Deci, Până la urmă, iată, obiectivele noastre sunt aceleași. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că pentru Germania suntem un fel de ghișeu unic. În alte state, spre exemplu în Franța, există o instituție separată pentru finanțarea IMM-urilor, există o instituție separată pentru infrastructură, pentru municipalități, există o altă instituție pentru finanțarea pentru dezvoltare. Deci în Germania există o singură instituție care se ocupă de toate acestea, în alte state membre există instituții diferite. Ce ar fi uh, tocmai de aceea e important pentru Uniunea Europeană, ar fi important să găsească partenerul potrivit în fiecare uh, țară membră. Să vă dau un exemplu. Noi ne ocupăm cam de tot în Germania, dar uh, nu ne ocupăm de microfinanțare. Deci, uh, Uniunea Europeană, în cazul în care vrea să creeze legături cu Germania pe tema microfinanțării, ar trebui să apeleze la altcineva. Deci genul acesta de recomandare aș vrea să-l fac de la bun început. E important ca Uniunea Europeană să găsească partenerul uh, potrivit din fiecare stat membru în parte, pe fiecare domeniu de finanțare în parte. După aceea, uh, finanțarea europeană și cea națională care ne revin. 3 miliarde pe an primim uh, ca și garanții din partea guvernului primim 3 miliarde deci anual, dar uh, oferim creditare în valoare de vreo 7 miliarde pe an. Asta dovedește până la urmă că instrumentele financiare nu sunt soluția pentru orice. Am tot purtat discuții cu o serie de actori uh, care spuneau că Trebuie să cal- sau putem să calculăm sau să acoperim uh, efectele Brexitului prin crearea de noi instrumente financiare. Da, o fi drept, dar, pe de altă parte, trebuie prevăzută și uh, asistența bugetară pentru uh, genul acesta de noi instrumente financiare. În cazul nostru ar, am avea nevoie de 3 miliarde în plus garanții anual. Uh, pentru a acoperi uh, pagubele cauzate de, uh, de Brexit. Deci, iată, noi avem, uh, primim o serie de fonduri europene, primim garanții um, din partea guvernului german, dar suntem cu toate acestea o um, instituție națională, dar o instituție națională care consideră că e important să coopereze permanent cu actorii importanți la nivel european. După aceea, încă ceva. Dacă creăm un nou instrument financiar pentru, pentru IMM-uri, bineînțeles, asta pe, în partea de stâncă, în stânga, ei e bine, acest instrument uh, financiar nu va arăta la fel cu cel pe care îl vom crea pentru dezvoltare în Africa. Există o serie de instrumente la nivel european, uh, iar la, pe plan intern trebuie să fie găsit o, un echilibru între diversele uh, instrumente pe care le folosești și aceste, acest echilibru depinde de politicile și de, de domeniile în care te devii activ. E clar că a finanța proiecte de dezvoltare nu e același lucru cu a finanța IMM-uri sau uh, autorități locale. acum să vedem ce înțelegem noi prin instrumente financiare. Pe plan intern am tot uh, purtat dezbaterea aceasta. Ce înseamnă, deci, instrumentele financiare? Am ajuns la concluzia că cel mai bine este să ne concentrăm pe beneficiarul final. Deci, avem de-a face, din perspectiva noastră, cu un instrument financiar de fiecare dată când un beneficiar final primește o garanție sau un împrumut sau capital, dar uh, e important ca uh, contribuția din partea Uniunii Europene să fie făcută în cazul acesta sub formă de grant. Deci există o serie de uh, granturi europene care se combină după aceea cu împrumuturile noastre de promovare. Pentru a simplifica lucrurile, noi am stabilit că nu e prea important ce tip de garanție oferă până la urmă Uniunea Europeană, ci esențial în contextul acesta este ce anume primește uh, beneficiarul final. Primește el un grant sau primește un instrument financiar. După aceea, ce e finan- finanțabil prin instrumentele financiare? E simplu. Uh, avem de-a face cu un uh, proiect uh, pe care trebuie să-l uh, finanțăm. Se pune întrebarea ce folosim, instrumente de finanțare sau granturi. Ei, instrumentele de finanțare ar trebui să fie folosite în, în cazul acelor proiecte care vor genera un flux de capital, de venituri în viitor. Să vă dau un exemplu. Creditele pentru studenți. Ei, acestea pot fi finanțate prin instrumente de finanțare. De ce? Pentru că e clar că pe parcursul timpului respectivele fonduri vor fi returnate. În cazul uh, infrastructurii, lucrurile nu sunt la fel de clare. Dacă, uh, investe, dacă finanțezi un, uh, o centrală, da, acolo ai putea folosi întotdeauna instrumente financiare, dar în cazul în care finanțezi un proiect în Africa, lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Dacă există o structură de taxe, da, care, taxe care pot fi folosite pentru rambursarea uh, creditului, atunci se pot folosi instrumentele financiare. Dar până la urmă decizia este una uh, una de politică, uh, care ține de politică. Știți prea bine, spre exemplu, în cazul uh, Africii s-a tot pus uh, în discuție problema accesului la apă. Dacă proiectele de, care privesc apa din Africa nu sunt secundate de acea structură de taxe, atunci se pune întrebarea dacă se pot folosi instrumentele financiare. Din punctul nostru de vedere, nu, pentru că nu, nu există uh, Uh, posibilitatea de a uh, obține din nou banii oferiți. În cazul infrastructurii uh, finanțate, dacă există taxe de infrastructură, atunci da, putem folosi aceste instrumente. Să vă mai dau un exemplu. Noi finanțăm și proiectele pentru refugiații sirieni. E vorba despre proiecte în domeniul educației. Ei, în cazul acestor proiecte se oferă întotdeauna granturi pentru că aceste fonduri nu vor mai fi recuperate. Uh, Uh, instituția noastră n-ar finanța în același timp uh, nici un proiect care, din punctul nostru de vedere, nu este rentabil. Este o atitudine rațională din punct de vedere al sectorului uh, bancar, dar dincolo de acestea, uh, regulile noastre merg uh, mult uh, mai departe. Noi nu oferim, spre exemplu, finanțare pentru statele în curs de dezvoltare. Nu noi ne ocupăm de așa ceva. Și în același timp există și limite în ceea ce privește domeniile de activitate marile companii, spre exemplu, nu sunt finanțate de către noi, pentru că, din punctul nostru de vedere, n-au nevoie de noi, pot să își obțină banii de pe piața de capital. Și în plus nici regulile europene nu, ne, nu ne-ar mai permite lucrul acesta. Deci acest cash flow este esențial pentru noi, pentru a decide care sunt proiectele finanțare. Noi nu avem o viziune ideologică asupra dihotomiei acesteia între granturi și instrumente financiare. Există cazuri în care uh, folosim ambele instrumente. Spre exemplu, există proiecte uh, demarate de IMM-uri, evaluarea la început se face pe baza unor granturi, urmând ca mai apoi uh, finanțarea propriu-zisă să fie făcută prin intermediul instrumentelor financiare. Deci, iată, cele două uh, arme pot fi combinate. There we have a lot of investment grants which are... Și avem o mulțime de granturi de investiții folosite pentru a finanța o parte din costurile de capital sau de studii de piață și așa mai departe. Așadar, din toate punctele de vedere, din punctul nostru de vedere, nu contează atât de mult dacă o porțiune a bugetului european uh, vine în calitate de garanție sau de grant. Important este să fie un anumit tip de instrument care să ajungă la clientul final. This is just to show where, where we are active. Aici vreau să vă arăt uh, unde suntem implicați și activi. Cum spuneam, uh, e sigla KFV, dar sunt și lucruri făcute de partenerii noștri din Spania, Italia și din multe, de la mulți alți uh, jucători naționali, inclusiv cei regionali. Pe partea stângă este tot ce facem cu Uniunea Europeană în Germania, COSME și EIFIN, INOFIN, aceste programe pentru IMM-uri. De ce le facem? Mai întâi, pentru că oferim produse mai atractive deci am primit fonduri europene și putem oferi produse mult mai atractive. În al doilea rând, suntem capabili să coordonăm intervenția la nivel național și european. În cazul finanțării pentru startup-uri, folosim bugetul național, bugetul european, combinăm ambele bugete și putem uh, merge la MNO-urile din Germania cu un singur produs în loc să avem o situație în care Uniunea oferă un produs și uh, Biroul Național KFV oferă un alt produs. Deci, din punct de vedere al eficienței, întotdeauna este inteligent să combinăm finanțarea națională și europeană. Uh, în partea dreaptă aveți prioritățile noastre în Africa, Asia și America de Sud. Problema aici este că putem oferi de asemenea Uh, condiții mult mai atractive partenerilor noștri din această țară, dar aveți un punct suplimentar legat de coordonare. Acestea sunt toate țările în care francezii, spaniolii, Berdule, IPU și mai departe sunt activi. Deci toți, practic, examinăm aceleași produse, proiecte și prin mecanismul de amestec al Comisiei Europene, toată lumea stă la aceeași masă și discutăm uh, aceeași, uh, același set de proiecte și cu spaniolii, cu colegii italieni, cu colegii francezi, francezi și putem ruga instituțiile europene să meargă în țările primitoare, în țările în curs de dezvoltare și să facă o ofertă unică pentru un proiect. Și asta are o mare valoare adăugată europeană, aș spune. În mijloc veți vedea ce e specific pentru KFW. Finanțăm în UE28 într-o măsură limitată. Avem uh, aici câteva fonduri comune cu partenerii naționali, dar și cu EIB-ul, fondul Bordman, fondul Margarit și de asemenea și uh, finanțarea proiectelor de export pe care o facem singuri și am avut un program cu criticii Elena în ce privește eficiența energetică. Important aici este că toate instrumentele pe care le avem sunt pentru diferite grupuri și își urmează propriile reguli. Deci când uh, uh, încercăm să ne coordonăm și, să, uh, și când vedem că se vorbește despre soluții unice, suntem sceptici pentru că în toate aceste zone clienții finali sunt diferiți, partenerii sunt diferiți, așadar Înțelegem uh, dorința de coordonare și uniformizare, dar sunt limite între ceea ce se poate face și ceea ce pot oferi aceste instrumente. Începește ce experiența noastră, cu instrumentele financiare. De aici, de fapt, ajungem chiar la recomandări. Începește numărul de instrumente care ar trebui să fie create. Pentru fiecare zonă de politici uh, trebuie să fie cel puțin un instrument. Suntem critici atunci când sunt prea multe. De exemplu, avem facilitatea pentru creație și cultură, un instrument care va ținti anumite IMM-uri din sectorul cultural. Înțelegem atractivitatea politică a problemei, dar la KFW noi finanțăm IMM-uri. Nu doar IMM-uri dintr-un anumit uh, domeniu, pentru că atunci e prea complicat. Deci a spune că pentru fiecare zonă de politici are sens să ai un instrument, dacă după aceea le împarți, împarți IMM-urile pe 4-5 instrumente diferite, s-ar putea ca lucrurile să se complice. Motivul este clar, fiecare DG are fiecare buget și atractiv să se îndrepte spre zona de politică a fiecărui DG, a fiecărui directorat general, dar uh, noi am spune că nu prea are sens de fiecare dată să face așa ceva. Al doilea comentariu e legat de flexibilitate. dacă vreți să cooperați cu jucătorii naționali și o să explic mai târziu de ce acest lucru este atractiv dintr-un punct de vedere european. De asemenea, veți realiza că și condițiile de piață sunt destul de diferite în Europa. Așadar, ca să dau un exemplu, uh, un IMM din Germania poate fi finanțat 10-15 ani, în altă țară poate fi finanțat 3 uh, ani. Dacă venim cu un program uh, european unic, cu o durată, să zicem, de 8 ani, uh, înseamnă să tăiem foarte multe finanțare de bun simț pe care am putut să o facem. Deci ideea este ca instrumentele financiare să rămână flexibile și adaptabile, ca să aveți 5 ani în Ungaria, în Polonia puteți avea, nu știu, 12 ani, în Germania 15, în Franța 11, atâta cât uh, prevăd condițiile de piață în țara respectivă. Și uh, aici uh, înțelegem că, vedem că există o tendință de a merge în direcția abordării one size fits all, care funcționează pentru infrastructurile mari, dar de câte ori intrăm în finanțarea de mici dimensiuni, diferențele naționale sunt mari și are sens să avem o abordare flexibilă. Echilibru dintre uh, leverage și condiționalitate a fost menționat deja. Cred că toată lumea a înțeles nevoia de a veni cu o cifră rezonabilă și cred că cu toții trebuie să mulțumim EIP-ului pentru că a creat acest lucru și par Parlamentului și Comisiei pentru că s-au creat în, într-un timp atât de scurt. Dorința noastră este ca FC 2.0 să uh, treacă puțin în direcția calitativă mai degrabă decât cea cantitativă și cred că prin asocierea noastră cu LT uh, am uh, oferit și documentul nostru de poziție în care explicăm cum se poate face acest lucru. Aș vrea să citez trei lucruri, dar cred că asta este un lucru cunoscut. Parlamentul are influență în folosirea instrumentelor financiare, schimbă acestea natura proiectelor, pentru că banii trebuie plătiți, după aceea trebuie rambursați. Și asta dă efecte suplimentare. Pe de altă parte, adesea vedem că sistemul de checks and balances, de, de uh, mecanisme de salvgardare, este copiat după aceea în toate instrumentele financiare, ceea ce ne creează probleme. Pentru că nu dăm un grant și un împrumut. Și dacă împrumutul nu e rambursat, nu e plătit înapoi, uh, suporți consecințele unei astfel de situații. Deci beneficiarul adesea primește un împrumut sau cel mult un împrumut cu niște condiții atractive, dar totuși e un împrumut, rămâne un împrumut și uh, pe când, dacă folosești același set de reguli pentru granturi, nu e corect și lucrurile nu vor funcționa. Deci trebuie făcută o diferență între granturile și instrumentele financiare de susținere, împrumuturile, practic. În al doilea rând, o parte dintre uh, acest sistem uh, de verificări uh, trebuie făcut de bănci ca să existe sau ar trebui să existe un sistem, uh, un regim mai uh, ușor pentru instrumentele financiare. Cred că pot sări peste acest slide. E un exemplu tehnic al unora dintre instrumentele pe care le folosim, dar aș vrea să merg direct la acest slide unde încerc să explic de ce de obicei o idee bună din partea Comisiei să folosească NPR urile pentru promovare, ca instituții de promovare națională. Mai întâi e vorba de complementaritate. de lucruri pe care l am menționat înainte, cred că nu ar trebui văzut ca un succes dacă ne uităm doar la susținerea europeană sau la susținerea națională și regională separat. Cred că ambiția ar trebui să fie să ne uităm la susținerea combinată pentru un IMM într-o zonă specifică și apoi să vedem care sunt rezultatele. Și asta se poate face folosind sau implicând partenerii naționali. De obicei, ei cunosc condițiile cadru mai, mult mai bine, în special când e vorba de finanțare de mici dimensiuni, au acces la fondurile naționale, îi cunosc pe oamenii de pe teren și ca să vă dau un exemplu, KFW este în Frankfurt, în Germania. Deci noi tot ce facem, facem din Frankfurt, dar finanțarea se face în cooperare strânsă cu băncile regionale și comerciale care sunt pe teren. Deci chiar și din punctul nostru de vedere, noi nu acționăm singuri, ci folosim uh, cunoștințele, informațiile locale ale băncilor comerciale, băncilor publice, care sunt efectiv în orașele, în același orașe cu IMM-urile. Deci pe ei trebuie să implici ca să creezi instrumente financiare bune. Alte câteva lucruri, atât la KFW, dar și împreună cu partenerii noștri, noi nu facem discriminări, în sensul că noi cooperăm cu băncile comerciale, dar și cu băncile de tip cooperativă și cu băncile de, de economii, deci orice tip de bancă din orice mic oraș poate să fie implicată. Și ca să rezum puțin uh, lista noastră de dorințe, mai întâi de toate am vrea să folosim mai bine sinergiile dintre nivelul european și instrumentele naționale. În al doilea rând, să... și ăsta e un lucru pe care îl vedem deja întâmplându-se, să avem încredere în partenerii naționali. Avem uh, evaluări făcute de către comisie, avem uh, cooperare cu partenerii, cu IIP și cu alți parteneri și deja am văzut că o parte din, uh, din birocrație s-a mai redus. Ca să vă dau un exemplu simplu, dacă vreți, 100.000 de euro credit, să zicem, să începeți afacerea dumneavoastră în Germania. Efectul foarte frumos este că primiți un produs foarte atractiv, care este susținut de UE și de Guvernul Național și pe care îl puteți primi uh, la orice bancă. Dar există un dezavantaj, pentru că aveți patru parteneri implicați, Guvernul Național, nivelul european, KfW și EAF-ul. Deci patru seturi de reguli diferite. Deci trebuie să semnați acest împrumut, dar trebuie să dați acces la IMM-ul noastră, Curții Europene de Audit, Curții Naționale de Audit, EAF-ului, uh, oamenilor de la KFW și aveți o listă foarte lungă uh, de semnături și spuneți la uh, sfârșit că finanțarea este cea mai mică problemă în crearea companiei și vă întrebați dacă merită făcut sau nu. Deci recomandarea mea către noastră ar fi nu să vă uitați la, uh, doar la un uh, set unic uh, de reguli, ci la setul de reguli totale cu care trebuie să se confrunte beneficiarul final. Cred că lucrurile aici trebuie ținute sub control și cred că putem, la nivel național, să sărim. Dacă noi putem să lăsăm la o parte unele dintre regulile noastre, să mai ușurăm puțin și din partea europeană, trebuie să ne concentrăm pe toate aceste lucruri pe care le cerem beneficiarului final. Flexibilitatea este al treilea lucru pe care l-am menționat deja. Uh, condițiile de piață sunt diferite, deci lucrul cel mai bun ar fi să creăm un instrument care să dea o anumită flexibilitate, să lase anumită flexibilitate la nivel național și regional, în contextul național și regional. Și ultimul lucru, predictabilitatea. De obicei aveți anumite costuri în uh, stabilirea cooperării europene. De exemplu, pentru împrumuturi studențești Încercăm să cooperăm în zona noii scheme Erasmus. Am avut doi ani de negocieri și discuții cu Comisia Europeană. Deci trebuie să investești foarte mulți bani și foarte multă energie pentru a crea aceste instrumente și a spune, de exemplu, în uh, domeniul de activitate Cosmos sau EFIN, unde am avut mari succese cu EFSI și am reușit să aducem rezultate Aici ar fi păcat dacă fondurile n-ar fi disponibile până în 2020. Așadar, pentru că, pe de o parte, partenerii noștri bancari, dar și IMM-urile au nevoie de un anumit, un mm, anumit uh, timp ca să se adapteze. Pe altă parte, avem interesul să-i păstrăm în funcție, în funcțiune și uh, dacă schimbați regulile și bugetul, asta va crea o grămadă de probleme pentru ei. Asta este tot și aici aș vrea să mă opresc. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru recomandări și pentru apelul dumneavoastră la simplificare și la flexibilizare. Uh, noi fiind uh, membri ai Parlamentului, suntem atenți la acest tip de mesaje. Dau acum cuvântul domnului Anatolio Alonso Pardo. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc acestei comisii pentru că ne-a invitat. Este, este o mare satisfacție să pot prezenta viziunea, punctul de vedere al unei autorități de gestiune. Suntem uh, ceva mai aproape de ce se întâmplă în teren, suntem mai la firul ierbii față de colegii noștri, dar sper că aceste recomandări vor fi uh, practice și pragmatice. Prezentarea are cinci părți. Mai întâi, o comparație între ce a existat în forțele tradiționale de finanțare a fondurilor structurale și anume subvențiile și apoi instrumentele financiare. Există o intervenție despre care vom vorbi, deci voi fi succint. Apoi vreau să arăt instrumentele financiare realizate în programele operaționale spaniole între 2007-2013 și în cadrul perioadei actuale. Apoi, viziunea noastră privind avantajele și dezavantajele, precum și dificultățile legate de implementarea instrumentelor financiare, mai ales în uh, perioada actuală 2014-2020. Apoi mă voi referi la unele noutăți preluate în regulamentul Omnibus, care se referă la instrumentele financiare și, în fine, așa cum au făcut și colegii mei, voi permite câteva recomandări. Sistemul cel mai obișnuit de finanțare trece prin fondurile structurale, ajutoarele, subvențiile nerambursabile. Din punct de vedere al unei autorități de gestiune, există organisme publice care investesc organisme care au programe de ajutor, de subvenții și odată ce s-a declarat eligibilă cheltuiala, se transmit cererile de rambursare, noi le verificăm, le trimitem la Uniunea Europeană și apoi primim ajutorul comunitar uh, corespunzător. Acesta este mecanismul uh, finanțării prin intermediul fondurilor structurale. Evident, în acest cadru există și bonificații la dobândă sau împrumuturi la o dobândă preferențială. Și aici există posibilitatea de a considera ca ajutor eligibil diferențialul față de media pieței. Este și o modalitate de finanțare și așa se finanțează instrumente rambursabile care nu sunt instrumente financiare se finanțează diferența între unul și altul. Cealaltă alternativă este instrumentul financiar. Cu alte cuvinte, din punct de vedere al autorității de gestiune, ce certificăm noi? Certificăm intrarea cuiva care plătește bani unui instrument financiar, unui fond care dă garanții, împrumuturi, capital sau capital de risc și împrumuturi participative sau uh, alte instrumente și n-am aici toată lista în minte. Intrarea resurselor uh, în acest instrument reprezintă o cheltuială eligibilă ca atare și aceste uh, cheltuieli sunt certificate autorității de gestiune și de aici se trimite Comisiei o cerere de plată intermediară și apoi acest instrument financiar care este gestionat de un organism de execuție sau de implementare, el este cel care uh, face să ajungă finanțarea prin intermediul acestor patru produse la cei care sunt destinatorii finali. Nu vorbim de beneficiari în nou regulament, ci de destinatari. Și acest lucru se face ori direct, ori prin intermediul unor intermediari financiari și, evident, aceste fonduri prin care autoritatea a primit aceste ajutoare comunitare trebuie să fie folosite complet. Ce nu s-a folosit la capătul perioadei trebuie rambursat. Este un mecanism de gestiune destul de diferit de mecanismul de subvenție. utilizarea instrumentelor financiare a fost introdusă în perioada pe care tocmai o încheiem, 2007-2013, înainte de asta, se utilizau de asemenea, dar nu era reglementat într-un mod explicit. Pornind de la această perioadă pe care tocmai am încheiat-o pe 31 martie, Există două articole de, din regulament care se referă specific la acest tip de instrument. Contemplan también sunt două articole în regulament care vizează specific instrumentele financiare pe care în perioada anterioară le numeam instrumente de inginerie financiară. Pe mine ideea asta de inginerie mă cam sperie. Eu aș prefera să lăsăm la o parte. E vorba de mijloace financiare, cum le spunem noi. Însă suntem abia la început și am demarat două inițiative solicitate de Banca Europeană de Investiții, Jeremy și Jessica pe numele lor, primul pentru IMM-uri, celălalt pentru dezvoltare urbană și eficiență energetică. În perioada actuală se înregistrează o serie de diferențe în raport cu perioada anterioară, pentru că e vorba aici de a întări recursul la instrumentele financiare cu ajutorul anumitor facilități și, de asemenea, încercăm să oferim facilități și pentru perioada anterioară. Nu reușim întotdeauna, cei drept. De exemplu, dacă venim cu instrumente predefinite nu e Azi, practic, mergi ca la magazin, cu ei produsul de pe raft. Însă, apoi, sunt și uh, instrumente financiare create la nivelul Uniunii Europene și girate direct sau indirect de comisie. Acest element este unul nou și este deosebit de important. Uh, pe această planșă vedeți această preferință uzuală FEDER și a fondurilor structurale, care trec prin instrumentul tradițional al subvențiilor, asta pe perioada 2007-2013, 87% reprezintă acțiuni finanțate prin subvenții. E vorba de ajutor nerambursabil, doar de aproape 15% a rămas pentru elementele rambursabile, nu cele nerambursabile. În contextul acestor uh, modalități uh, neobișnuite se găseau și combinații. Se combinau creditele cu asistența financiară. Și nu era ușor, pentru că ambele operau sub același cod. Dacă ar fi să alegem, uh, doar pentru uh, fondul de dezvoltare regională, vedem că o proporție covârșitoare merg pe uh, partea nerambursabilă și foarte puțin pe cea rambursabilă. În ceea ce privește instrumentele financiare în practica reală, concretă, îmi închipui că e destul de greu de citit pe ecran la cât de mic e scris, dar uh, documentația este disponibilă și uh, Eh, pe hârtie, puteți să vedeți care sunt datele. În esență, pentru 2007-2013 am avut 14 instrumente, două de tipul eh, Jeremy, 12 mai curând de tipul Jeremy, cofinanțate de fondul de, din fondul de investiții și celelalte eh, administrate la nivel național, dar filozofia e aceeași. E aceeași. E vorba în ansamblu de acțiuni de tip Jeremy pe această planșă. Ar corespunde la 933,5 milioane total. Au existat și alte instrumente, și cele de tip Jessica, administrate de Banca Europeană de Investiții, pentru aproximativ 220 de milioane de euro Asta ar fi totalul pe cele 14 instrumente financiare. cu rată de utilizare de 70% aproape. Ce ar reveni FEDER, cei 8% menționați anterior, subvenții care intră ca eh, bonificație de dobândă sau împrumut eh, cu titlu avantajos. Astăzi, ce avem? Vedeți aici programul operațional cu 800 de milioane de euro în anvelopă. E un program uh, tutela de Banca Europeană de Investiții, e un instrument uh, administrat la nivel general european, însă deocamdată utilizatorul principal suntem noi. Noi am fost primii care am recurs la acesta și vedeți că instrumentele financiare apar acolo la articolul 39. E practic un fond de garanții. Un fond de garanție care în ceea ce ne privește înseamnă garanție pentru noile împrumuturi, se vorbește acolo și de alte elemente în text, dar noi ne limităm doar la acest demers. Instrumentul uh, la început uh, respecta aceste principii, dar uh, s-au înregistrat probleme grave de finanțare. IMM-urile aveau probleme majore în materie de finanțare și de aceea am demarat aceste activități. Fondul uh, ar trebui să fie integral utilizat până în 2019, înainte de limita prevăzută pentru 2023. Răspunsul a fost foarte bun până acum. Blocul de garanții uh, alocate entităților financiare se ridică deja la 96% și obiectivul minimum de 4 la 1 e acoperit la nivel național. E un instrument creat printr-un regulament național pentru întreaga Spanie. pentru că fondul ține de structura noastră administrativă și s-au putut asuma angajamente importante pentru fiecare dintre comunitățile autonome din țara noastră. În fiecare regiune acesta ar putea fi pus în mișcare, însă sigur încă rămân multe de făcut pentru că deocamdată lucrurile nu stau chiar așa. A, rezultatul pentru cadrul financiar multianual, acest sistem va fi consolidat cu câteva milioane de euro suplimentare. Dacă ne uităm la ce contacte am încheiat cu entitățile bancare, vedem că avem uh, 5500 de milioane pentru IMM-urile, pentru IMM-uri și asta ne duce peste condițiile minime anunțate. Suntem pe cale să introducem un uh, instrument financiar mai tradițional. Practic, în toate cazurile, suntem în faza de evaluare ex ante. Este faza care tocmai v-a fost uh, prezentată. Am prevăzut uh, să lansăm 17 instrumente financiare noi la nivel regional și național. Încă nu avem cifrele exacte, dar estimăm uh, precaut că ar fi cu instrumentul pentru IMM-uri și cu acesta ajungem undeva la un dublu al volumului total aferent Fondului de Dezvoltare Regională în raport cu perioada anterioară. Pe undeva, unde, în anumite locuri se înregistrează și scăderi, dar pe ansamblu vom dubla cifra. Vedem acum care sunt uh, opiniile autorităților spaniole în materie de avantaje și dezavantaje. În primul rând ar fi această componentă de reutilizabilitate eh, menționată și de antevorbitori. Aceasta este forma cea mai adecvată de finanțare pentru capital, producturi participative și garanții. Doar așa putem eh, finanța așa ceva. Apoi, e o formă alternativă Uh, de finanțare în domeniul politicilor publice. Se trece de la ajutor, uh, de la subvenție, la împrumut. Dacă există resurse suficiente, se pot face astfel de împrumuturi. Se comunică la Uniunea Europeană ce s-a făcut și apoi se trece la uh, recuperarea investiției. Însă Sigur, nu toate organismele au un buget care să permită acordarea de astfel de împrumuturi. Și vedem aici uh, că acest instrumentar instrumentul financiar financiare ne ajută tocmai să rezolvăm această problemă. În multe cazuri, volumul echivalent de subvenții care se poate obține la ratele actuale rata împrumutului e corelată cu beneficiile potențiale și în plus mai există și o, o executare rapidă a fondurilor comunitare, se face certificarea proiect cu proiect și se poate trece apoi la acest instrument care permite acordarea anvelopei proprii fiecărui proiect. Cheltuielile administrative, acestea sunt incluse în instrument, așa că nu consumăm resurse pe asistență tehnică, nu trebuie să programăm o asistență suplimentară și acesta este un alt element interesant. Un alt avantaj interesant ține de posibilitatea de a mobiliza capital privat suplimentar și de a atrage foloase uh, de pe urma experienței acumulate în acest sector privat, care se articulează la rândul său pe sistemul bancar. Alte avantaje posibilitatea existenței unor instrumente financiare gerate la nivel central european, care ar putea permite obținerea unei rate de cofinanțare de 100%. Înainte, instrumentele financiare presupunea o cofinanțare publică națională, însă acum uh, se poate indica cuantumul necesar, se comunică acesta la comisie și uh, acest uh, și se face aici echivalentul cu titlul de contrapartidă. Însă teorie sună bine, în realitate lucrurile sunt puțin mai greu de gestionat. Avem un instrument care acoperă toate prioritățile fondului structural și pentru acesta e, există această obligație a 10% rată cofinanțare pentru axele prioritare. Apoi există și posibilitatea de a face o certificare către comisie pentru a solicita un împrumut intermedial, intermediar în perspectiva aportului național, se impune un aport național, da, dar acesta trebuie anunțat clar pentru a putea obține finanțarea europeană. Experiența Băncii Europene de Investiții este deosebit de semnificativă aceasta poate desemna organismele executive. Deci, un avantaj considerabil este recursul la experiența existența Băncii Europene de Investiții. Apoi, când se lansează un nou instrument într-un stat membru, într-o regiune, nu e ușor să îndeplinește absolut toate condițiile prevăzute în aceste instrumente predefinite pe care le avem. Apoi, un alt avantaj este că obiectivele concentrării tematice pe, această, pe, pe exercițiul 2014-2020, cercetare, dezvoltare IMM-uri, emisii reduse de carbon, sunt criterii extrem de utile în focalizarea acestui tip de investiții E vorba de investiții pentru economia de energie, de exemplu, și astfel de investiții aduc foloase câștiguri imediate. Se pot uh, recupera foarte rapid investițiile și asta era o condiție de bază pentru lansarea instrumentului financiar. Considerând toate aceste avantaje, ne întrebăm de ce nu creăm mai multe instrumente financiare, însă există și dificultăți, după cum spuneau colegii mei. Fiecare instrument uh, e asociat unei politici specifice, nu le poți utiliza oricum. Și sunt o serie de dificultăți. Am uh, făcut aici o mică listă cu aceste dificultăți. În primul rând, uh, lucrurile sunt complicate, procedura e complicată și durează se cer aceste evaluări exante pe baza ghidului trimis de comisie, care e extrem de voluminos, autoritățile de management, ca să nu se confrunte cu riscuri, respectă absolut tot de acolo și noi am vrea, se dorește respectarea fiecărei cerințe de acolo din ghid și asta durează, cere foarte mult timp. Apoi, autoritatea de management, de asemenea, trebuie să încheie acorduri extrem de complexe, eh, acorduri financiare. E greu să negociezi un astfel de acord cu Banca Europeană de Investiții. Uneori negociezi un an de zile când ai în vedere acorduri multiple, nu doar de finanțare, ci și acorduri intercredit. Eh, contracte și așa mai departe. Și nu suntem obișnuiți cu astfel de activități. Procesul este extrem, extrem de birocratic și apoi ne lipsește și experiența. Cei care gestionează programele nu au experiență. Suntem mai curând obișnuiți să oferim finanțare pentru proiecte mari de infrastructură sau atunci când se, se completează ajutorul financiar, dar ne lipsește rutina acestor activități și asta ne, ne îngreunează puțin munca. Apoi, și cadrul de reglementare e complex. Există această ten, tendință spre suprareglementare și găsești uneori elemente care îți aduc aminte de Kafka, uh, sunt 10 articole acolo la titlul 4, extrem, extrem de greu de citit articolele de la 37 la 46, sunt patru apoi regulamente de pune în aplicare, un regulament delegat, cred că 14 seturi de linii de orientare publicate de comisie și acestea sunt extrem, extrem de stufoase nu sunt uh, dispoziții, dar sunt aplicate ca și cum ar fi dispoziții și se aplică la sânge de multe ori. Apoi, uh, există foarte multe restricții uh, care, sincer, uneori ne scapă, nu, nici nu le pricepem. A fost greu, de exemplu, să combinăm formele de asistență cu, sau subvențiile cu instrumentele financiare pe aceeași operațiune. Când am avut dubii, ne-am, ne-am gândit că, în mod normal, ar trebui să putem recurge la ambele. Am întrebat comisia, comisia ne-a spus că da, însă, într-un răspuns de două pagini al comisiei, ne-am dat seama că de fapt nu putem. Se poate în teorie, dar nu în practică. De unde și această incertitudine juridică? Există elemente contradictorii în text. Da, capital pentru fondul de de exemplu, sau în materie de reutilizare a resurselor, reutilizarea dobânzii, ca să vă dau doar câteva exemple. Aici, într-adevăr, trebuie să încerci dacă vrei să vezi uh, dacă funcționează lucrurile sau nu. Pero alte aspecte importante. Da, poate vi se pare că mă refer la unul și același lucru, dar până la urmă aceste instrumente financiare merg mult mai departe decât am crede. De fapt, se cere din partea instrumentelor financiare mult mai mult decât s-ar cere din partea altor instrumente folosite la nivel național. Uh, Spre exemplu, informațiile solicitate sunt numeroase, detaliate. După aceea, mai avem și evaluările. Dacă vorbim despre subvenții, atunci trebuie evaluate cheltuielile publice, uh, investițiile, în ce condiții, în ce parametri, care sunt rezultatele proiectelor. Dar aici avem de a face cu un împrumut, se evaluează solvabilitatea și se speră că banii vor fi recuperați dar există în continuare o serie de exigențe care trebuie să fie îndeplinite și uneori nici nu știm cât de departe trebuie să mergem. În ceea ce privește fondurile de rulment sau fondurile de risc, nu știm când anume se fac evaluările, în ce moment se rambursează capitalul după 2 ani și dacă uh, verificăm ce verificăm, cheltuielile sau investiția. Dar nu era vorba despre investiție, ci capital. Și dacă toate acestea nu se pliază cu business planul uh, prezentat inițial, atunci se va percepe o penalizare pentru obținerea acestui, uh, pentru că s-a solicitat acest credit. Deci, iată, o serie de probleme cu care ne confruntăm din pricina faptului că se trece de la subvenție la o parte minimă de subvenție sau la eliminarea subvenției. Deci nu ne pierdem în aceste reguli și întotdeauna le sfăduim, sfătuim organismele regionale și asta facem de fapt și la nivel național să discute permanent cu autoritatea care se ocupe de evaluare. Dar pe de altă parte, genul acesta de discuții sunt greu de purtat, nu-i așa? Și iată, uh, uh, uh, lucrurile se, se complică și mai mult în cazul în care e implicat sectorul privat. Cine anume face evaluările și de câte ori se fac ele? Dacă se dorește aportul sectorului uh, privat, dacă se dorește obținerea de fonduri uh, private uh, și se aplică toate aceste reguli stufoase, atunci, din păcate, adeseori sectorul privat se retrage. E prea complicat pentru el. După aceea, în cazul auditului, alte probleme apar Mă refer acum la controlele ex post, foarte complicate. Tocmai de aceea instrumentele acestea până la urmă nu se folosesc. Se folosesc uh, instrumentele de uh, gestiune ale BEI. Uh, ce se întâmplă cu noi? trebuie să luăm o, o decizie, instrumentul trebuie să fie, să fie gestionat de către o instituție comunitară. Atunci poate că lucrurile ar deveni mai clare. Dar e important ca uh, instituția care se o, ocupă de evaluare să fie într-adevăr uh, familiarizată cu uh, problemele care ar, ar putea apărea în contextul uh, utilizării acestor uh, instrumente. Dacă instituția care se ocupă de evaluare este specializată în uh, sectorul în care se oferă respectivul credit sau se folosește respectivul instrument financiar, atunci toate lucrurile merg ușor. Uh, asta, din păcate, nu e o regulă. Voi trece acum la reflexii legate de noua propunere omnibus. Se propune uh, vizionarea sau uh, înțelegerea Uh, aportului la planul Juncker, în așa fel încât să se ajungă la o rată de cofinanțare de 100% pentru axele prioritare. Da, mi se pare o propunere interesantă și o îmbunătățire. La fel de bună mi se pare și ideea de a aplica inițiativa pentru IMM-uri prin intermediul unor programe care nu sunt neapărat dedicate uh, IMM-urilor, dar au o com- uh, componentă uh, importantă reprezentată de întreprinderile medii și mijlocii. După aceea, în ceea ce privește evaluările ex ante, acestea nu s-ar mai aplica uh, Uh, Beiului. Da, uh, în principiu nu avem niciun fel de problemă cu această idee, cu această propunere, dar important este ca această obligație să rămână valabilă pentru uh, instituțiile care sunt direct gestionate la nivel național. Aici, uh, până la urmă, s-ar putea să apară probleme. Dacă aplicăm controle care ar trebui să fie făcute de altcineva, atunci uh, ce sens mai au toate acestea? Ajung acum la partea de recomandări practicile de gestiune a instrumentelor financiare ar trebui să fie aliniate cu cele a altor instrumente similare care nu sunt uh, uh, cofinanțate din fondurile structurale. Avem nevoie de un cadru de reglementare scurt, precis, trebuie să evităm suprareglementarea. De asemenea, avem nevoie de un tratament echitabil uh, aplicat granturilor în uh, cazul uh, verificărilor ex ante dar, din păcate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple și am aici un, uh, un fragment din regulamentul pe care îl știți uh, cu toții. Și aici, uh, sau teza aceasta ne dovedește că, de fapt, în practică, această verificare ex trebuie să fie aplicată în, în cazul fiecărui împrumut sau grant. După aceea, condițiile superflue sau restrictive ar trebui să fie eliminate în cazul în care eliminarea lor este posibilă. Am menționat deja rezultatul combinării dintre granturi și împrumuturi și aici am uh, un extras din regulament conform căruia uh, sprijinul uh, acordat sub formă de instrument financiar ar trebui să fie parte a unei operații uh, care implică cheltuieli eligibile distincte uh, de alte surse de finanțare. Nu înțelegem de ce sunt toate acestea necesare atâta timp cât uh, se, doresc, se dorește utilizarea pur și simplu avantajelor care decurg dintr-un anumit fond de de, de investiții. Deci nu înțelegem de ce se cer toate acestea. Și după aceea, autonomia autorităților naționale în ceea ce privește designul instrumentelor financiare. Ar trebui să favorizăm această autonomie. Bineînțeles, controlele sunt necesare, dar în același timp trebuie să li se acorde autorităților naționale suficientă marjă de acțiune pentru a lua deciziile potrivite uh, pentru contextele naționale. normele, pentru că în momentul de față avem de a face cu norme clare în ceea ce privește designul uh, instrumentelor financiare, ar trebui să se transforme mai degrabă în linii orientative decât norme. Pentru că atâta timp cât regulile sunt aplicate atât de strict, uh, se prea poate ca uh, evaluatorii să susțină că deciziile luate au fost uh, nepotrivite. Vă mulțumesc acum pentru atenție. Vă mulțumim și noi pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să salut uh, acum un grup uh, de invitați. Este vorba despre președinții comisiilor parlamentare din uh, întreaga lume care participă la un seminar organizat de Parlamentul European astăzi și mâine. Eu sunt doar vicepreședinte al acestei comisii, dar cu toate acestea, domnilor președinți, doamnelor președinte a diferitelor com comisii, vă urez din suflet bun venit la Parlamentul, Parlamentul European. Dar acum hai, haideți să trecem mai departe Iată o lume foarte interesantă aceasta a instrumentelor financiare și a granturilor. Își deci trecem mai departe și îi dăm cuvântul doamnei Suzana Hargitai, care ne va oferi uh, o perspectivă comparativă între uh, instrumentele financiare și granturile pe care le avem la dispoziție. Aveți cuvântul 20 de minute. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tare mult pentru invitația care mi-a fost adresată. Aș vrea să vă prezint uh, câteva idei din perspectiva Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Pentru cei din, dintre dumneavoastră care nu sunteți far, uh, familiarizați cu această instituție financiară, vreau să vă spun că noi ne concentrăm pe dezvoltarea sectorului privat. Peste 70% din portofoliul nostru are de-a face cu sectorul privat. Uh, suntem activi în uh, centrul și uh, sudul Europei, în 12 state membre ale Uniunii Europene, dintre care unele s-au alăturat uh, în 2004 Uniunii Europene, altele în 2007 și o oarește perioadă de timp am fost activ și în Grecia și Cipru. Avem pentru activitățile noastre prețuri stabilite în funcție de piață și uh, suntem activi în acele state care țin cont de uh, adiționalitatea pe care o stabilim uh, noi. Și când vorbesc despre adiționalitate, bineînțeles, țin cont de regulile existente în domeniul acesta la nivel european. Ca urmare a acestor reguli, noi ne concentrăm pe granturi, împrumuturi uh, și pe economia verde. Vreau să mă concentrez pe două sau trei domenii care poate nu au fost menționate de antevorbitorii mei. În primul și în primul rând se pune întrebarea mai avem sau nu nevoie de granturi. S-a tot vorbit despre instrumentele financiare, dar oare instrumentele acestea uh, financiare vor înlocui întru totul granturile? Și granturile sunt foarte importante pentru BERD. Uh, noi suntem o, uh, o instituție care a folosit mult timp granturile în diferitele sectoare. După aceea se pune întrebarea dacă instrumentele financiare, respectiv granturile, înlocuiesc reformele uh, pe plan politic. Înainte de a ajunge la o, un răspuns pe baza experienței noastre, dați-mi voie să vă spun că utilizarea granturilor în afara Uniunii Europene uh, se bucură de o altă viziune la nivelul BERT uh, când vine vorba despre oper- operațiunile din afara Uniunii Europene. Să știți că în aceste zone din afara Uniunii Europene avem o politică cât se poate de clară în ceea ce privește granturile și situația de acolo este cu totul alta, trebuie să recunosc, decât uh, situația din statele membre ale Uniunii Europene. În afara Uniunii Europene facem diferențe în funcție de tipul de uh, Uh, operațiune pe care, de activitate pe care o finanțăm, uh, facem, uh, luăm o decizie în funcție de sectorul sau de piața pe care lucrăm, în funcție, facem o diferență în funcție de beneficiari, dar și în funcție de regiuni. Și există o serie de principii care guvernează utilizarea granturilor în toate statele în care este activă BERD, uh, că fie că vorbim de Maroc, uh, de Asia Centrală uh, sau Ucraina. În primul și în primul rând trebuie să ne asigurăm că sectorul privat este în continuare implicat. Trebuie să le dovedesc întotdeauna acționarilor mei, inclusiv celor din Uniunea Europeană, că fiecare uh, proiect a fost evaluat. De asemenea, trebuie să ajustăm granturile astfel încât să evităm dependența de asistență. Și, uh, în plus, în sectoarele în care suntem activi, trebuie să ne asigurăm că proiectele asigură uh, sau aduc cu ele o durabilitate pe termen lung și că pot să supraviețuiesc de unele singuri, singure pe termen lung. Prin urmare, e important, uh, din punctul nostru de vedere, să se facă reformele politice potrivite. Există o serie de orientări interne în ceea ce privește utilizarea granturilor și finanțarea preferențială. Uh, asta pentru diferitele sectoare pe care uh, suntem activi. Uh, aceste linii orientative se referă la externalități, imperfecțiunile pieței, um, disponibilitate, um, de asemenea nevoia de a-i sprijini pe tinerii antreprenori sau pe cei care vin cu inovare pe piață. Bert uh, dorește să utilizească granturile și aceste, uh, această asistență financiară în condiții preferențiale uh, cât mai limitat cu putință. Și pentru a ne asigura că lucrurile acestea se întâmplă, bineînțeles, respectăm liniile noastre orientative. Acum mă voi uh, întoarce la situația instrumentelor financiare din Uniunea Europeană. Mă voi concentra pe uh, domeniile în care sunt, uh, suntem noi activi, și anume transport, energie, infrastructură municipală, dezvoltarea pieței capitalelor, investițiile de capital, finanțarea IMM-urilor și, după cum spuneam, economia verde. Din punctul nostru de vedere, programele operaționale sunt esențiale. De acolo pornește designul instrumentelor. Ar fi ideal să avem uh, o evaluare ex ante și pentru granturi și pentru instrumentele financiare analizele acestea n-ar trebui să fie sau uh, uh, prea strufoase, cum nu ar trebui să fie eh, prea strufoase nici planurile, programele operaționale și har domnului ar trebui să citesc o mulțime de proiecte operaționale sau programe operaționale în care nu mi s-a explicat absolut deloc lucrul de care sau nu mi s-au oferit informațiile de care aveam nevoie și anume ce anume, eh, ce reforme ar trebui să fie efectuate, când anume și cum anume. În sudul eh, și estul european am tot văzut că uh, Eh, atunci când vine vorba de aceste domenii pe care le-am menționat, instrumentele financiare erau greu de justificat. Era greu să obținem uh, informații din partea autorităților uh, uh, locale și naționale. După aceea, instrumentele financiare au nevoie de asemenea de alte nivele de sofistic care, când vine vorba despre punerea în aplicare a acestor instrumente. Deci, ce e bun și ce e rău uh, când vine vorba de granturi. Și aș putea spune că granturile au jucat un rol foarte important în susținerea investițiilor care nu generează în mod necesar venituri. Deci dacă putem uh, cofinanța refacerea drumurilor regionale, activitatea aceea ca atare nu generează venit decât indirect dar impactul a fost extraordinar pentru a rezolva obiectivele de politică privind uh, incluziunea regională. Granturile oferă finanțare proiectelor care nu pot atrage finanțare publică sau privată. Sunt proiecte uh, de finanțare a startup-urilor sau de inovare sau uh, în anumite proiecte de investiții de infrastructură municipală. Și în fine, granturile pot aduce mai repede implementarea investițiilor și uh, pot ajuta beneficiari specifici. Altfel lucrurile s-ar fi întâmplat în 5 sau 10 ani. Sigur, eu sunt uh, ecologist în inima mea, deci voi menționa aici tot ce se leagă de tranziția la economia cu emisii reduse de carbon, un lucru pe care nu putem să-l mai întârziem. Granturile sunt percepute ca fiind mai puțin complexe din cauza capacității pe care o creează. Totuși, dacă Uh, ne uităm, așa cum am sugerat, la crearea unor scheme de granturi în contextul uh, utilizării acestora și uh, utilizărilor în combinație cu instrumentele financiare, fie că e vorba de instrumente financiare susținute de UE sau cele oferite de către băncile naționale și internaționale de dezvoltare, atunci ele nu sunt mult mai ușor de gândit și de implementat. Cum am menționat, transportul beneficiază și ar trebui să beneficieze de utilizarea granturilor. Am văzut o accelerare semnificativă a implementării proiectelor europene de interconectare datorită investițiilor de tip grant. Am dat exemplul drumurilor regionale, ar trebui să menționez și căile ferate, dar din nou asta e tema mea recurentă pentru următoarele 10 minute, ultimele 10 minute ale prezentării mele. Ele au nevoie de reforme care să meargă în tandem. Uh, din nou, n-am vrea să vedem o întârziere a introducerii unor, uh, bun, uh, bune, unor reforme a bunelor politici, fie că e vorba de uh, restructurare a căilor ferate și să se direcționeze atenția către implementarea iminentă a proiectelor și utilizării granturilor. Apoi, contractele de întreținere ar trebui să facă parte din implementare și să nu uităm că și în domeniul transportului am putea să ne gândim la utilizarea sectorului privat în implementare. Și sunt exemple bune. Cel mai recent a fost în Slovacia. Exemple despre cum un instrument financiar poate fi folosit pentru a promova parteneriate public-private în finanțarea autostrăzilor se poate utiliza în mod foarte selectiv grantul, de exemplu, pentru implementarea conexiunilor interregionale și altor investiții cruciale pentru securitatea energetică a Europei. Și acum două săptămâni am participat la o dezbatere în legătură cu beneficiile folosirii facilității Directing Europe, dacă asta ar trebui să se bazeze pe maximizarea granturilor și dacă grantul trebuie să fie uh, în mintea celor care discută despre alocările costurilor la nivel transfrontalier. Face parte din acest proces și până când vedem că există un grant disponibil și uh, pentru că nimeni nu poate oferi finanțare mai bună decât un grant, asta va acționa ca un fel de, de stimulant uh, pervers. La infrastructura municipală am văzut foarte multe proiecte implementate în Europa Centrală și de Est, tipic în domeniile apei și waste managementului, managementului deșeurilor, așadar, multe nu s-ar fi produs, nu ar fi existat fără aceste granturi. Dar încă am rămas în urmă în ce privește reforma politicilor și avem eforturi uh, imperative de făcut uh, în ce privește reform, politicile de reformă. Ce înseamnă asta? Regionalizarea utilităților, introducerea tarifelor care să recupereze costurile, uh, Uh, testarea subvențiilor astfel încât aceste tarife să poată fi introduse în timp. Ar putea fi un rol pentru participarea sectorului privat în aceste domenii, mai ales în managementul uh, deșeurilor solide și, din nou, uh, cu pretextul utilizării maxime și accelerate a granturilor pentru investiții, aceste reforme nu ar trebui să fie întârziate. Ce privește finanțarea IMM-urilor, Două zone speciale în care am văzut o utilizare foarte bună a granturilor sunt inovația și finanțarea startup-urilor, deși în, uh, în ambele domenii utilizarea instrumentelor financiare Horizon 2020 joacă un rol uh, complementar excelent. Începește tranziția la economia verde, spunem da granturilor, dar numai dacă sunt folosite ca plăți, de, plăți stimulente și foarte rar. Deci mișcarea, după cum uh, au subliniat colegii, este către, tendința este către recuperarea costurilor acestor investiții în uh, energie eficientă și am văzut cum se dezvoltă astfel de piețe, de asemenea finanțate de uh, EBRD, mai ales de BERD, mai ales în Slovacia, în Polonia, în Bulgaria, unde cam 20% din granturi pot, pot avea un impact major ce este bine, ce este rău legat de instrumentele financiare. Nu cred că pot uh, adăuga multe lucruri negative. Ele pot fi mai complicate decât uh, granturile și n-ar trebui să fie, pentru că instrumentele financiare sunt din nou garanții, datorie, uh, capital de investit și atunci când le gestionează, cei care le gestionează trebuie să le gândească de la început așa cum sunt și să abordeze nevoile pieței. Și asta probabil e mai clar decât argumentul uh, că cineva trebuie să uh, folosească granturi. Așadar, sunt o formă foarte atractivă de intervenție publică din punct de vedere al uh, folosirii unor resurse bugetare mici și sunt menite să fie reciclabile în cea mai mare parte, poate cu excepția garanțiilor de primă pierdere, și sunt capabile să mobilizeze investiții ale sectorului privat. Totuși, trebuie să recunoaștem că în Europa Centrală și de Sud-Est aceste instrumente financiare sunt încă în copilărie, pentru că nu doar că este nevoie de o bună proiectare, ci și de o capacitate de implementare puternică. Și nu e un accident că ne uităm la țări eh, care implementează instrumente financiare. Acestea sunt cele cu bănci puternice de, de dezvoltare și cu agenții naționale de dezvoltare puternice. Și nu e întâmplător că agenția susține crearea unui fond de fonduri pentru implementarea instrumentelor financiare, astfel încât experiența să se adune într-un singur loc. Aș vrea în special să menționez două domenii în care vedem probleme în ce privește utilizarea instrumentelor financiare. Unul se referă la utilizarea garanțiilor în paralel cu schemele de granturi. Unii uh, antevorbitori au subliniat faptul că existența uh, schemelor paralele, ne uităm aici de exemplu la finanțarea IMM-urilor cu ale uh, pierderilor inițiale în anumite zone. Deci un domeniu pe care am vrea să-l susținem este uniformizarea instrumentelor financiare la nivel european și național, pentru că vedem uh, un pic de canibalizare a pieței aici. Uh, și instrumentele financiare sunt doar un domeniu de preocupare. Dacă adăugăm la asta granturile care merg în paralel cu instrumentele financiare, atunci suntem într-o situație realmente dificilă când trebuie să decidem. Bun, pentru că una e să decizi ce programe ar trebui să folosească IMM-urile, dar la fel și pentru guverne este dificil să măsoare rezultatele diferitelor programe. Un alt domeniu în care am uh, văzut o avalanșă aproape de instrumente financiare are legătură cu uh, furnizarea de capital de investiții. Impresia noastră este că pare să existe un nivel uh, rezonabil de finanțare pentru fondurile de private equity, de capital privat de investiții din Europa Centrală și de Est, Există mai multă nevoie de finanțare pentru fondurile de capital de risc și, și mai mare nevoie în domeniul uh, acceleratorilor și a incubatorilor de afaceri, dar programele de succes de investiții cer uh, manageri de succes cu un bun track record și în management și în exituri din afaceri și uh, prin lansarea câtorva fonduri de investiții de capital, în același timp poate fi un obiectiv lăudabil, dar selecția managerilor de fond potriviți este și mai importantă dacă vrem să dezvoltăm piețe de fonduri de capital de investiții și nu doar investiții individuale. Și din nou, în unele din țările în care operăm am văzut uh, o uh, inundație de astfel de fonduri cerute de IMM-urile subcapitalizate. Dacă ești subcapitalizat, nu înseamnă că ești și bun pentru investiții. E, un mare, e potențialul general, potențialul general este cel care, la care se uită acești manageri atunci când investesc. Deci dacă fondurile susținute public, fondurile de investiții fac investiții în companii numai pentru că acestea sunt subcapitalizate, asta nu înseamnă că va exista creștere în mod neapărat și asta nu va contribui la dezvoltarea pieței de capital. În fine, unele învățăminte din experiențele BERT. Am menționat deja cât de mult a trebuit să suportăm evaluările exante pentru instrumente financiare, care au fost practic inutile, cel puțin cu tot respectul, cel puțin cele pe care le-am citit noi, n-au inclus niciun fel de recomandări în legătură cu modul în care să se adapteze instrumentele financiare, n-au văzut rolul instrumentelor financiare față de granturi și a fost, uh, au fost foarte puține sfaturi date în legătură cu implementarea instrumentelor financiare. În al doilea rând vreau să subliniez că granturile de investiții ar trebui să meargă mână mână cu politici de reformă. Aș fi uh, foarte precaută uh, în a menționa condiționalitatea, dar ideea pentru noi este că există un proces uh, uh, care uh, îl încezește, fie că e vorba de investiții, de finanțarea IMM-urilor sau finanțarea eficienței energetice și uh, intensitatea grantului, atunci când grantul este gândit, ar trebui nu doar să îndeplinească cerințe legate de ajutorul de stat, ci să deschidă calea către sustenabilitate și să invite instrumentele financiare și finanțarea comercială în investiții în zonele țintă. Încă două probleme. Mai întâi, vă rog, gândiți programe de granturi, dar și programe de instrumente financiare cu asistență tehnică Acum când vorbim despre bănci naționale sau de promovare sau de un fond al fondurilor, uh, spunem că nu au suficientă finanțare pentru asistență tehnică și când venim noi și negociem uh, managementul instrumentelor financiare, asistența tehnică este cheie și nu e vorba de gândirea proiectelor, ci pentru creșterea capacității beneficiarului final, beneficiarilor finali. Așadar, e vorba de companii de managementul uh, Uh, deșeurilor solide, IMM-urilor uh, uh, sau de gândirea proiectelor de creșterea capacității intermediarilor financiare de a împrumuta bani pentru eficiență energetică. Un program complet separat de asistență tehnică nu ar aborda aceste nevoi. Multe idei sunt prezentate din nou în acest domeniu. Cred că am indicat unele dintre aceste idei pe care am vrea să le urmărim și pe care le urmărim împreună cu autoritățile de management în uh, țările UE 12 din Europa Centrală și de Sud-Est unde suntem prezenți. Acum câteva zile am avut o ședință cu colegi de la Comisia Europeană care se ocupă de planul de investiții externe și discutam de asemenea utilizarea uh, viitoarei garanții europene Aici din nou au apărut unele idei noi în legătură cu modul în care banii publici ar putea fi folosiți pentru binele public, dar și cu mobilizarea sectorului privat. Și într-o oarecare măsură, noi am considerat că această experiență pe care o să o acumulăm cu garanția UE pentru acțiune externă ar putea fi folosită de asemenea și la nivel intern în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă director, pentru prezentarea care a respectat timpul alocat. Uh, acum deschidem uh, discuția, uh, începem dezbaterile, întrebările și răspunsurile. Mai întâi aș vrea să îi urez bun venit raportului doamna Gardia Zabal și să îi dau cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. întrebare. Am ascultat uh, toate intervențiile. Și, sigur, trebuie să spun că prezentarea doamnei Harghita deja a răspuns la o parte din întrebările mele. Aș vrea să facem o analiză a diferitelor instrumente financiare utilizate. Unele erau mai complicate și nu funcționau foarte bine. Uh, Așadar, întrebarea. Care sunt instrumentele financiare pe care ar trebui să le păstrăm, după opinia noastră, și, sigur, în uh, funcție de rezultatele acestora și de productivitatea lor în, uh, productivitatea lor în viitor și care ar fi acele instrumente care ar trebui eliminate. Pentru domeniile de intervenție de la nivel politic. Deci, unde trebuie să întărim aceste investiții, aceste instrumente. Deficitul de finanțare rămâne unul enorm și utilizarea bugetului european prin instrumentul instrumentelor financiare, nu reușim întotdeauna să acoperim toate aceste nevoi. Bun de, dragul clarității, aș vrea să avem întrebare și imediat răspuns și după aceea următoarea întrebare. Deci invit uh, uh, vorbitorii să răspundă la întrebarea raportului. Oricare dintre ei dorește să răspundă. Deci cine vrea să arunce prima piatră? O să încerc eu. Mai întâi, unul dintre comentariile pe care încercam să le fac este că prima problemă este să creezi instrumente financiare pentru lucruri foarte specifice, cum ar fi industriile creative. Ideea este că încerci să uh, creezi instrumente financiare pentru afaceri, pentru IMM-uri, unele creative, altele nu. Uh, și te poți chiar gândi într-un pachet să spui că ar trebui să existe o încercare de a finanța anumite instrumente, dar n-aș crea instrumente financiare în mod specific, pentru că nu există suficiente. De asemenea, există zone care sunt foarte bune pentru instrumentele financiare și unde este necesar să... unde există un profit, dar ai nevoie de anumite instrumente și mă gândesc la eficiența energetică. Acestea sunt proiecte tipice. Sunt atât de multe clădiri și atâtea probleme care trebuie rezolvate între chiriași și proprietari, deci sunt scenarii în care instrumentele financiare sunt extrem de utile. Ne putem uita la problema fondurilor urbane. Asta ar fi în regulă, dar trebuie să învățăm mai multe aici și sunt domenii în care acestea pot fi foarte eficiente. Aș fi mai grijuliu pentru că mulți oameni au spus acum avem instrumentele financiare pentru orașe, haideți să facem instrumente și pentru zonele rurale n-am înțeles logica. Bun, pot să-mi imaginez anumite, care sunt probleme în anumite zone, dar am o problemă cu faptul că acum lansăm instrumente peste tot și pentru că dacă au lucrat, au funcționat la clădiri, o să funcționeze și în alte domenii. Bun, sigur că sunt afaceri care pot fi finanțate de industrie financiare. Sunt surprins că poți crea business-uri în domeniul agricol, care sigur că pot să-ți plătească banii înapoi, știu, piscicultură, piscicultură și alte lucruri, dar Trebuie să avem grijă, să nu ne imaginăm că lucrurile vor funcționa peste tot. Și aș spune că principala mea recomandare este să nu ne concentrăm prea mult pe acestea. Și apoi există uneori situații în care anumite domenii se dezvoltă și avem sectoare energetice care au nevoie să susțină aceste instrumente, dar există momente în care sectorul devine atât de eficient încât băncile se implică, sectorul privat și nu mai e nevoie de aceste instrumente. De aceea mă tem să spun că acest sector sigur are nevoie. Poate că lucrurile se schimbă. În doi ani eh, un anumit sector s-ar putea să nu mai ai nevoie, să nu mai aibă nevoie de acest instrument financiar. Asta vreau să spun. Și acum dau cuvântul oricui dorește să adauge ceva și să îmbunătățească intervenția mea, pentru că probabil că sunt destule îmbunătățiri de făcut. Doamna Harghitane. câteva idei în jurul aceleași uh, direcții. Două lucruri. Mai întâi, uh, ce am văzut este că se utilizează cele mai uh, riscante instrumente financiare, și anume garanția pierderii inițiale. Sigur, băncile comerciale și-au mai redus apetul de risc, dar au introdus ceva nou și asta se referă în special la finanțarea startup-urilor. Și alt domeniu în care ne lipsește finanțarea europeană este finanțarea de risc a datorii. Că asta lipsește complet. E un lucru uh, pe care l-am putea importa din Statele Unite, că sunt și lucruri bune pe care le putem importa, ca să finanțăm apetitul băncilor de a finanța datoria de risc. Asta cere însă uh, o susținere inițială. A doua zonă pe care am menționat-o, investiții de capital sunt în continuare necesare pentru acceleratori și incubatori care ar trebui să susțină inovația. A treia zonă, din nou, menționată de Jorge. Da, încă o dată, trebuie... De aceea am, am discutat și am, uh, am fost împotriva unui instrument european uh, legat de finanțarea schimbărilor climatice. Deci, eficiență energetică, energie regenerabilă, dar foarte selectiv. Și, cu siguranță, uh, eolienele și energia solară nu vor mai avea nevoie de prea multă finanțare, dar proiectele de bioenergie sau geotermale ar putea folosi niște garanții și la fel și anumite platforme de investiții la nivel local sau regional s-ar putea crea cu participarea unor companii de tip escrow pentru a finanța în masă proiecte legate de eficiența energetică. Și în fine, uh, orfanul tuturor este agribusinessul. Eu îl numesc agribusiness, pentru că dacă spunem agricultură, imediat ne gândim la fermierii care mor de foame. Dacă e agribusiness, atunci ele merită, ele merită instrumente financiare și, sigur, timp e foarte scurt ca să lucrez pe această chestiune, dar cred că Uniunea uh, are mare lipsă aici, mai ales în legătură cu instrumente financiare sustenabile care să poată să împingă agricultura în domeniul afacerilor mai degrabă decât uh, cel al dependenței. Anybody else? Altcineva? Uh, sunt uh, de acord cu ce au spus colegii mei. Dacă ne concentrăm pe instrumentele pe care le avem în vedere acum, unul permite o, o gestionare de eficientă pe ansamblul țării, și anume eficientizarea energetică. Că asta se poate face și pentru locuințe și pentru în alte domenii. Și aici există posibilități de finanțare să ne gândim, dacă ne gândim la uh, locuințele private, lucrurile se complică puțin, pentru că în uh, marea lor majoritate spaniolii locuiesc în uh, clădiri cu apartamente și dacă vrei să faci eficientizare energetică, îți trebuie acordul tuturor locatarilor. E foarte greu să gestionezi o astfel de situație. Am avut o experiență foarte bună și cu un alt proiect, lucram tot pe eficiența energetică și am ajuns să finanțăm proiecte ale sectorului privat, efectuate, desfășurate de sectorul privat, pentru clădiri publice și ansamblul instrumentului s-a considerat pe privat. această piață a eficientizării energetice încă la început în Spania. Pentru restul instrumentelor, sunt de acord cu ce s-a spus deja. Nu e foarte inspirat să le creezi pentru un anume sector. Dar dacă le creezi pe clase de finanțare, lucrurile se schimbă. Vorbeam de componenta de risc. Să, să nu uităm, problema nu e doar o problemă de finanțare. Uitați-vă la Spania. Necesidad de capital riesgo es donde no tenemos fondos estructurales. Unde e nevoie de mai mult uh, capital de risc? Acolo unde lipsesc fondurile structurale. Sau unde fondurile structurale care vin prin programele de asistență tradiționale prezintă probleme. E greu adesea să găsești resurse și presiunea pe buget uneori poate să ajungă să fie excesivă. Se impune în plus de flexibilitate la nivel național pentru a avea aceste instrumente care să-ți permită o intervenție cu adevărat utilă. Pues el desequilibrio en esas zonas es, es muy grande. Y no es un problema de, de... Registrăm în prezent un dezechilibru. Nu e chiar nu e, nu e o problemă de resurse. Adesea ne lipsește, ce ne lipsește este pro, un proiect de bună calitate sau fie și de o calitate suficientă. Pentru proiectele care urmăresc inovația, posibilitățile sunt încurajatoare. E important să ai o metodă de gestiune adecvată fiecărui instrument. Noi am constituit un instrument pentru întreprinderile deosebit de novatoare, nu era sectorial, era pe toate sectoarele se lucra prin intermediar financiar și sistemul a funcționat n-a dat roade. Lo consideraba demasiado complicado, lo que he citado antes del tema de la verificación. Sistemul financiar l-a perceput a fi prea complex. Vorbeam de aceste verificări, de audit. Ca intermediar financiar am ales o entitate care trebuia să promoveze finanțarea firmelor novatoare, Și atunci când am operat în noi parametri cu acest intermediar alocat acestui tip de piață, lucrurile au fost foarte bine. Deci trebuie să gândim foarte bine teoria care fundamentează funcționarea instrumentului. Mulțumim foarte mult! Ne dau acum cuvântul domnului Dăcovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc invitațiilor pentru informațiile prezentate. Am chiar zâmbit auzind unele dintre spusele dumneavoastră. Această comisie are o atitudine critică vis-a-vis -vis de anumite lucruri eh, sau măsuri luate în temeiul eh, și cu ajutorul instrumentelor financiare. Spuneați dumneavoastră că instrumentele financiare sprijină aceste mici firme startup. Spuneați că multe astfel de startup-uri nu pot gestiona proiectele pe termen lung. Cred că, într-adevăr, asta e o problemă reală. Mă ocup de startup-uri de 13 ani de zile. Și când mă uit la cele sprijinite cu bani europeni, văd că n-au logică, n-au un plan de afaceri, nu sunt sustenabile, aruncăm bani pe fereastră pentru că aceste startup-uri nu pot supraviețui mai mult de trei ani. Noi ne uităm la componenta formală a proiectelor, dar nu judecăm impactul potențial al unui astfel de startup. Ce se întâmplă apoi pe piață? Poți să ai idee minunată pentru un startup, dar dacă nu reușești să obții brevet pentru ideea respectivă, vine altcineva și ți-o copiază. Și atunci toți banii alocați s-au dus pe apa sâmbetei. O altă problemă ține de selectarea proiectelor finanțate. În Cehia, de exemplu, se finanțează un proiect. Însă proiectul respectiv are nicio legătură cu Polonia. Am făcut ceva în Cehia, dar suntem Uniunea Europeană. Trebuie să privim dincolo. Avem un drum care pleacă din punctul A, merge până în punctul B pe frontieră, dar dincolo de frontieră, pe partea poloneză, nu mai e de ce să-l legi. Asta e o problemă. Și am mai auzit de astfel de proiecte și în Spania și în alte părți. Apoi, o altă problemă. Sunt bănci care au oportunități extraordinare de finanțare, dar refuză să financeze proiecte riscante sau bagă mult mai puțin bani în acestea decât o făceau în trecut. În imobiliar nu pot concura cu anumite instrumente financiare. Să vă dau un exemplu. Familia mea deține o casă de mari dimensiuni, construită prin anii 30 a secolului trecut. Inițial construită ca locuințe sociale. Erau multe, multe apartamente mai mici, Acum, dacă pot finanța un proiect din fonduri de coeziune, lucrurile se complică foarte mult, pentru că restul protagoniștilor de pe piața imobiliară nu pot mobiliza resurse echivalente zemí doposavat eh, deci trebuie să vedem cum putem utiliza aceste instrumente în așa fel încât acestea să nu distorsioneze cadrul concurențial de pe un anumit sector de piață. Asta e poziția mea. Mă întreb cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Já se směju, protože v řadě zemí je to prostě neřešitelný. Și vă spunem, v-am zâmbit auzindu-vă, pentru că în multe state membre ne confruntăm cu probleme pe care nu le poți rezolva dacă legea nu e respectată cum trebuie, dacă banii se risipesc, dacă prețurile se triplează atunci e foarte greu, într-adevăr, să vii să oferi asistență concretă. Și nivelul de mobilizare pe astfel de proiecte n-a fost uneori de 5 ori, de 7 ori, ci a fost zero. Sau oricum foarte puțin în comparație cu un proiect finanțat uh, din surse de pe piață. S-au menționat aici foarte multe probleme potențiale. Dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Am să intervin atunci eu puțin în discuție, adăugând că dacă într-un anumit stat membru se construiește o șosea fără niciun plan sistematic de a integra această șosea într-un circuit european, asta nu presupune plus valoare europeană. Deci dacă nu se vine din cealaltă parte a frontierei cu un drum de legătură, plus valoarea europeană nu dispare dacă nu era luată în calcul de la început. Uh, s-au menționat într-adevăr multe lucruri. Instrumentele financiare funcționează doar la fel de bine pe cât funcționează organismele ce le pun în aplicare. Dacă construiești o șosea care nu duce nicăieri, n-ar fi trebuit să o construiești de la început. Asta nu înseamnă nimic. Cu instrumentele financiare, ideea e că banii trebuie returnați. Construiești ceva aiurea și nu poți să-ți recuperezi finanțarea, păi asta e, ai pierdut. Cu un drum uh, se poate întâmpla ca un organism guvernamental să trebuiască să plătească banii respectivi. Se, se, atunci se, construiesc, se pot construi și lucruri aiurea, dar cu bani de la buget. Uh, N-ar trebui să se întâmple, însă există cazuri de proastă administrație și de proastă execuție. Și de aceea instrumentele financiare nu sunt utilizate în toate statele și pentru că în multe locuri capacitatea extrem de redusă. Statele mai avansate le utilizează tocmai pentru că au și capacitatea de a opera o procedură de selecție adecvată. Deci nu cred că e o problemă care ține de instrumentele financiare, cred că ține de altceva. Aici problema e cine a aprobat proiectul, nu instrumentul financiar și acolo ar trebui luate măsurile. În ceea ce privește sprijinul pentru IMM-uri și ce gen de firme încercăm să sprijinim, trebuie să ne gândim foarte bine cui acordăm sprijin. Noi la KEV folosim diferite instrumente financiare pe diferite categorii de uh, firme startup. Avem un program pentru startup-urile mai mici, ultra-novatoare, pentru aceste tipuri care vin cu foarte multe inovații. Avem tot felul de mecanisme de capital de investiții pentru ele. Trebuie să vedeți cam cum s-ar putea categoriza aceste firme și cum s-ar putea structura instrumentele financiare în funcție de aceste categorii. Contextul cadru este fundamental. Avem mecanisme și în Africa de Nord în țări unde contextul politic e mult mai prost decât în Europa. Ideea e că instrumentele trebuie să fie calibrate și în țări unde ai probleme, poți totuși să folosești instrumente financiare. Vă mulțumim. Mai avem ceva timp. Uh, doreați cumva să mai interveniți? Nu? Dacă nu sunt alte întrebări, am să o rog pe raportoare să formuleze câteva concluzii pe marginea audierii de astăzi. Mulțumesc. Nu știu dacă pot trage niște concluzii ferme. Aș avea însă câteva observații. Sigur, va trebui să examinăm problema și pe viitor și să găsim răspunsuri acolo încă nu le avem deja. Noi am cerut efectuarea acestui studiu și am organizat această audiere pe marginea instrumentelor financiar în încercarea de a sistematiza puțin aceste instrumente de împrumut, de finanțare, de creditare, Dacă ne uităm la caracteristicile necesare care trebuie îndeplinite când se aplică un instrument, ar fi minunat, însă uite că nu reușim. Vedem că totul depinde de statul membru în cauză, de sectorul vizat, de intermediarii financiari prin care lucrăm se pot face combinații cu fondurile existente. Bun. Se pare că e imposibil să sistematizăm această abordare. Mai mulți intervenienți spuneau că va trebui să lărgim definiția acestor instrumente financiare dacă vrem într-adevăr să o adaptăm la nevoile concrete. Și înțeleg foarte bine că așa stau lucrurile nu trebuie să-i reducem domeniul de aplicare. Acum, din perspectivă politică, adesea, tu ca reprezentant politic vrei să influențezi procesul respectiv și e greu să spui care sunt limitele. Dacă nu respectăm prea tare această limită a instrumentelor financiare și dacă nu cumva am putea extinde domeniul de aplicare uh, ca să includem, de exemplu, cum ar fi și organizațiile culturale sau creative. Vrem ca societățile comerciale, firmele de pe piață să poată, într-adevăr, să aibă tot mai mult acces la bugetul european. Dacă formulăm un, un uh, instrument atât de detaliat, uh, îi limităm uh, potențialul. Deci va trebui să găsim pe plan politic un echilibru uh, și să vedem cum putem maximiza uh, recursul la aceste fonduri. Însă va fi, da, ca și cum ai merge pe sârmă. Asta ne așteaptă. Păi, cerințele ce trebuie îndeplinite. Bun. Majoritatea instrumentelor și a proiectelor finanțate prin intermediul acestora vor trebui să genereze un profit. Și n-ar trebui să venim cu atât de multe cerințe. Ar trebui să venim cu obstacole de ordin administrativ, pentru că în ultimă instanță vorbim de bani care trebuie plătiți înapoi. Dar există limite pentru garanții? Pentru că, sigur, nu vrei ca banii publici să se ducă pe apa sâmbetei, se finanțează un proiect, nu fun funcționează pentru o regiune sau alta și, dacă nu funcționează, ajungi să-l plătești tot de la bugetul european. Noi suntem, trebuie să ne asigurăm că aceste criterii sunt într-adevăr respectate. Asta ține foarte mult de evaluarea ex ante. Îmi aduc aminte că în uh, legislatura anterioară am vorbit foarte mult de aceste evaluări ex ante și de aceea am văzut că am ajuns la un instrument atât de sofisticat încât a devenit nefuncțional, a devenit un obstacol administrativ în loc să fie un document real, concret, va, da. în loc să fie un instrument care să clarifice lucrurile. Și aici comisia va, va avea un cuvânt greu de spus. Ne trebuie un sistem, un format comun. Toată lumea introduce aceleași date și apoi putem compara situația. Apoi, trebuie să facilităm această utilizare comună a subvențiilor și a instrumentelor financiare. În teorie se poate, cel puțin așa ni se spune, dar când trecem la practică, exigențele sunt atât de complexe încât, în ultimă instanță, ajungem să le dăm seama că nu e posibil să le combinăm. Și apoi, toată chestiunea simplificării văzut asta în regulamentul financiar, nu știu ce o să reușim să facem, o să vedem care va fi rezultatul final după ce se încheie negocierile pe marginea regulamentului financiar, dar un obiectiv era simplificarea. Simplificarea acestui volum imens de reguli pentru a permite mai bine funcționarea corelată a acestor instrumente. Și trebuie să îmbunătățim și definiția acestora, mai ales când e vorba de împărțirea competențelor există obiective, evitarea suprapunerilor, pentru că nu trebuie să încălecăm instrumentele. Când am creat uh, fondul de investiții, am văzut că erau componente care se suprapuneau cu orizontul 2020, cu facilitatea Connecting Europe sau cu COSME. Multe instrumente care se suprapuneau. Apoi există componenta de flexibilitate. E un cuvânt pe care îl folosim de fiecare dată când avem ocazia. Flexibilitate în sus, flexibilitate în jos, însă nu găsim uh, doza justă. Flexibilitate pentru a ne uh, adapta la specificul fiecărei țări, sector, piețe, însă o să vedem uh, dacă vom reuși să ajungem cu adevărat la această flexibilitate. Pe asistență tehnică am vorbit deja, e o temă importantă. Se spune că asistența tehnică va trebui să creeze o capacitate suplimentară în utilizarea acestor instrumente. Adesea, oamenii știu că acestea există, dar nu știu cum funcționează și cum s-ar putea îmbunătăți această capacitate. s ar putea permite utilizare mai bună a fondurilor și acum închei, domnule președinte, spuneam că nu s-a răspuns la o întrebare. Nu că nu s-a dorit să se răspundă, rău, că, s-a, că nu s-a putut, însă va trebui să vedem uh, ce sumă va fi alocată acestor instrumente financiare, care va veni ca titlul de subvenție. Și aici uh, o să vedem că o să existe șicane între diferitele direcții și, și filoane de finanțare. Să avem tot mai multe constrângeri, dar sper că vom reuși să ajungem la un echilibru în următorul cadru financiar multianual. Uh, concluziile dumneavoastră, iată, ne-a spus că nu o să fie concluzii, dar au fost extrem de detaliate. În ceea ce privește cuvintele mele de încheiere, nu-mi rămâne decât să spun că e foarte important uh, să înțelegem natura complexă a instrumentelor financiare. Astăzi, datorită prezentărilor dumneavoastră, pe care le apreciez, am învățat foarte multe. Am aflat ce sunt instrumentele, cum se constituie, dar mai important, am aflat când trebuie să le folosim și în ce situații complexe. Am auzit lucruri interesante de la o bancă națională de promovare din Germania, perspectiva unei autorități naționale de management, care a venit cu foarte multe critici și din acest punct de vedere chiar am reținut un aspect uh, pe care va trebui să ne concentrăm pentru a elimina această problemă a suprapunerilor în materie de reglementare face acele dispoziții kafkaești, kafkiene chiar. Au fost critici aspre, dar pertinente. Și încă câteva cuvinte privind dificultatea utilizării interesantă e utilizarea de garanții în paralel cu schemele de subvenție. Cu alte cuvinte, A fost o audiere extrem de interesantă și încă o dată doresc să vă mulțumesc tuturor pentru materialele pregătite și prezentate. Vă mulțumim! Următoarea ședință mâine dimineață la ora 9. Declar ședința închisă.